Uh, the meeting. Um... Bună dimineața, dragi colegi! <laughs> Începem întâlnirea. Sper ca toată lumea să ia loc. Înainte de toate, în legătură cu ordinea de zi, avem o mică modificare a ordinii prezentării studiilor. Vom avea un prim studiu legat de sistemele vamale, după aceea 4A și 4B din uh, rațiuni practice. Câțiva dintre invitați uh, vor întârzia. În rest, uh, dacă nu sunt observații, putem adopta ordinea de zi. Vă mulțumesc. Vă amintesc că această întâlnire se transmite pe internet și găsiți și aplicațiile e-meeting și sper că știți acest lucru de pe acum și de, aceea, și de asemenea vă rog să aprobați uh, procesul verbal din 2 și 3 septembrie. Dacă până la finele ședinței nu vor exista obiecții, obiecții considerăm că procesul verbal va fi adoptat. Și trecem în cazul acesta la studiul privind uh, sistemele vamale 4A este uh, în ordinea de zi. Studiul acesta a fost elaborat la solicitarea comisiei noastre și vom avea prezentarea profesorului Stoll. 10 minute vă oferim dacă sunteți de acord, după aceea vom avea o dezbatere pe această temă. Domnule profesor, aveți cuvântul. Vă rog. You, you cannot choose. Doamnă președinte, stimați vicepreședinți, stimate doamne, stimați domni membri ai comisiei. Cred că ați obținut deja o informație legată de această reuniune, în legătură cu modul în care piața unică poate să creeze valoare și cum îmbunătățește drepturile și beneficiile pentru cetățeni și lumea afacerilor. Comis, eh, politicile eh, și eh, Comisia A, în colaborare cu secretariatul, au propus elaborarea acestui studiu. Este vorba despre cercetare independentă pentru a pune în valoare evidențele științifice în acest domeniu pentru dumneavoastră și fiecare membru al comisiei poate să solicite expertiză pentru activitatea legislativă sau, de asemenea, pentru uh, audierile uh, care s-ar dovedi a fi necesare. Eu voi încerca acum pentru dumneavoastră să vă explic în câteva cuvinte um, concluziile studiului pe care l-am elaborat pentru Departamentul de Politici în acest domeniu, pentru a vă informa în legătură cu sistemul VAMAL din Uniunea Europeană. Trebuie să uh, scoatem în valoare elementele cele mai importante dumneavoastră ca membri ai Comisiei uh, INCO, poate uh, nu uh, ați înțeles din start care este rolul sistemului VAMAL pentru piața unică. Trebuie să știți că regulile VAMALE, Uniunea VAMALă, este un element esențial al bunei funcționări a Uniunii și a pieței unice. Există o serie întreagă de implicații uh, suplimentare. Este un element foarte important, în, inclusiv în ce privește dezvoltarea controlului uh, la graniță în Uniunea Europeană, dar are importanță și pentru comerțul internațional. Există Organizația Mondială a Comerțului și trebuie să vedem lucrurile în acest context. De asemenea, este important ca element de securitate pentru că um, apără uh, cetățenii și afacerile din Uniunea Europeană, uh, creând un uh, mediu propice pentru dezvoltarea activității comerciale a unei competiții echitabile pe piață. De asemenea, um, aduce o contribuție uriașă la bugetul Uniunii Europene. Este o resursă financiară importantă. Dar pentru noi, ca membri ai Comisiei IMCO, este foarte importantă contribuția la creșterea bunăstării Um, în Uniunea Europeană și, de asemenea, um, un studiu economic de, care, de asemenea, dispune, demonstrează că 189 de miliarde de euro sunt beneficiul anual din partea Uniunii uh, Vamale um, și există și concluzii conform cărora 50 de miliarde de euro suplimentare ar putea să fie câștigate pentru binele Uniunii Europene dacă am aduce unele îmbunătățiri ale sistemului VAMAL. Deci, să înțelegem uh, acum mai bine cum funcționează Uniunea Vamală. Este o legislație europeană, codul Uniunii Vamale, UCC, este element esențial al legislației europene, dar bineînțeles că este nevoie ca această legislație să fie implementată și acesta este rolul statelor membre, de fapt. Trebuie să existe o cooperare adecvată între statele membre cu Comisia, iar în ă, zilele noastre, ă, Uniunea Vamală este definită și de un alt element și anume rețeaua de sisteme electronice care facilitează tranzacțiile comerciale într-o modalitate electronică. Este esențial să insistăm asupra acestui lucru, pentru că în clipa de față există un mare potențial de a îmbunătăți aceste sisteme electronice care încă provoacă unele probleme. Iar acum, um, poate că uh, trebuie să ne gândim și care sunt prioritățile pe care trebuie să le definim, mai ales în ce privește sistemul VAMAL european și uh, uh, am încercat să vă facilitez înțelegerea lucrurilor pentru un fel de ilustrare tip semafor. Uh, vedeți uh, aici uh, care sunt elementele absolut necesare, dar constatăm și că dezvoltarea sistemului VAMAL a fost unul foarte lin și uh, trebuie poate să urgentăm procedurile de uh, implementare a legislației. Există încă o serie de probleme în ce privește implementarea uh, legislației de către statele membre, pentru că ideea era întâi ca statele membre să acționeze independent. Dar să ne gândim că vorbim de fapt despre uh, o uniune vamală cu 28, respectiv poate pe viitor 27 de state membre, funcționarea acestei uniuni vamale poate fi perturbată și de veriga cea mai slabă. Pentru că, sigur, există unele state membre care au implementat corect și rapid toate regulile, dar dacă altele au rămas în urmă, asta creează perturbări și există un fel de deviere a fluxului de mărfuri um, acolo unde există diferențe între sistemele vamale. Ceea ce nu am dorit să se întâmple. Legislația noastră vamală în Uniunea Europeană este acum într-un fel la limita uh, armonizării, dar există încă diferențe foarte mari în ce privește modul în care implementarea s-a produs între diferitele state uh, pentru că uh, trebuie să ne gândim, de pildă, și ce sancțiuni pot fi utilizate. Uh, Există aici diferențe foarte mari în ce privește încălcarea codului VAMAL între statele membre, dar vom reveni mai târziu asupra acestor aspecte. Partea cea mai importantă din uh, perspectiva intereselor acestei comisii ar fi dezvoltarea sistemelor electronice, pentru că este uh, un mănunchi de sisteme electronice care trebuie să faciliteze buna funcționare a afacerilor și uh, aici trebuie să țină seama sistemul electronic de diversele uh, formule vamale care se aplică în statele membre. Și există o mare întârziere în ce privește implementarea acestui sistem. Voi arăta și uh, întârzieri de 12 ani în anumite situații. În ultimii șase ani am avut o pierdere de uh, venituri uh, datorată neimplementării care s-ar cifra la 300 de miliarde de euro. Pentru această comisie este important pentru că uh, sarcina ar fi să controlați comisia în demersurile de îmbunătățire și finalizare a implementării sistemului electronic, în primul rând și în al doilea rând, să vedeți de ce buget Um, dispuneți uh, pentru ca implementarea să poată să fie efectuată corect. Cum uh, s-a ajuns la această întârziere? În 2008 s-a luat o decizie esențială, pachetul um, codului VAMAL, uh, care a Uh, urma să fie transpus în practică în 2013. Legiuitorii au acționat corect, dar nu și în ce privește sistemul electronic și asta a creat probleme pentru că legislația și sistemul electronic ar trebui să funcționeze mână în mână. Pentru că de fapt, sistemul electronic trebuie să uh, funcționeze corect pentru a susține sistemul legislativ. Din păcate, nici astăzi acest sistem electronic nu funcționează 100%. Uh, Și ca atare trebuie să amânăm momentul de plinei funcționări până în anul 2020 și în fosta legislatură, Parlamentul a trebuit să prelungească uh, termenul de implementare a sistemului electronic chiar până în anul 2025 și există studii care afirmă că uh, în uh, scenariul cel mai nefericit termenul ar putea să fie depășit. Aceasta este principala problemă în ce privește uh, codul uh, vamal această întârziere a funcționării sistemului electronic uh, împiedică uh, dezvoltarea de noi tehnologii în domeniul afacerilor, elaborarea de noi sisteme uh, electronice și de asemenea apar alte provocări din alte domenii politice, cum ar fi protecția datelor, securitatea cibernetică și de asemenea ar putea să aibă un impact negativ asupra uh, finalizării sistemului electronic. Deci s-ar putea ajunge la un moment dat uh, la uh, o pană în dezvoltarea sistemului electronic, ceea ce um, ar fi negativ uh, pentru uh, codul VAMA și pentru aspectele de securitate. Pentru că efectul este asupra creșterii um, uh, economiei și pieței interne și um, cu un impact negativ de asemenea asupra problemelor de securitate. Câteva elemente relevante am dorit să aduc în discuție. Vă mulțumesc deocamdată pentru atenție. Mulțumesc, domnule profesor Stoll, foarte mult, pentru că, după cum ați văzut uh, și în ordinea de zi și prezentarea din partea comisiei, se referă la uh, problemele vamale. Poate că trecem acum la prezentarea din partea comisiei acestui sistem vamal și după aceea să avem o discuție pe marginea celor două prezentări. Îmi face plăcere să îl prezint pe domnul Filip Kermut, care este director uh, pe uh, probleme vamale. Din păcate, nu putem să uh, vă oferim un spațiu de intervenție foarte mare, pentru că urmează și alte prezentări de studiu. Acum vă dau cuvântul. Thank you very much, Chair. Um... Mulțumesc, domnule președinte. Ne-am gândit că, dat fiindcă aceasta este reuniunea practic de mm, lansare acestui mandat cu privire la VAM, deci ne-am gândit că cel mai mult v-ar interesa să știți care sunt cele trei aspecte esențiale din activitatea noastră. În primul rând, voi trece în revistă principalele chestiuni pentru a încerca să completez prezentarea academică care tocmai v-a fost făcută, după care îi voi da cuvântul colegului meu Carlos Santo, care e director la Digi Deliver și VAMI și care se ocupă de sistemele IT vamale, despre care vorbea și profesorul Stol. Și după aceea, directorul nostru pentru afaceri internaționale se va concentra specific pe importanța vitală a programelor de finanțare în contextul CFM. Vom încerca să explicăm lucrurile foarte clar și, bineînțeles, suntem dispuși să avem discuții pe marginea fiecărui punct discutat. Primul lucru pe care țin să vi-l reamintesc este că vămile există de mult timp în Uniunea Europeană. Anul trecut s-au împlinit 50 de ani de la Uniunea Vamală. Cred că toată lumea știe că Uniunea Vamală este unul din elementele fundatoare ale acestei aventuri europene. Este o competență de plin a Uniunii Europene, deci rolul Parlamentului European este esențial în ceea ce privește legislația și în ceea ce privește politicile care trebuie uh, încurajate. Avem o legislație foarte detaliată. Studiul s-a referit uh, la acest lucru. Deci, practic, cel mai uh, voluminos corp legislativ uh, e în acest domeniu. Procesele pe care le operăm depind de o coordonare um, foarte dezvoltată între autoritățile vamale din statele membre și între comisie și acestea și există două provocări majore. Una, care a fost deja spusă, este că trebuie să acționăm ca fiind o singură entitate, deci cele 28 de autorități trebuie să aplice în mod coerent un set complex de reguli într-un context de 28 de situații diferite în statele membre. Deci e pentru cooperare și coordonare aceasta este o provocare majoră. În al doilea rând, trebuie să ne adaptăm la tendințele care sunt în schimbare în ceea ce privește comerțul și afacerile. De exemplu, cum facem față comerțului electronic acum ca model de afaceri? Și țin să vă reamintesc cât de important este comerțul pentru Uniunea Europeană prin această pagină. Importurile sunt prezentate acolo, cam 3 trilioane de euro, cifra pentru 2018. Și ceea ce vreau să vă dau de înțeles este că această cifră e mare, asta înseamnă că activitatea e foarte mare, însă cifrele se pot schimba foarte rapid. Aici vedeți um, schimburile în dreapta Uh, față de anul anterior, de 2017. Asta înseamnă că vămile trebuie să fie foarte agile și să facă față modificărilor rapid. Și profesorul Stoll a menționat acest lucru. Suntem dependenți de modul în care fiecare aplică regulile în mod uniform. Și în ceea ce privește protecția vamală, granițele externe sunt un risc uh, comun pentru noi toți. Bineînțeles, taxele vamale înseamnă venituri. Cifrele se schimbă de la an la an, însă ceea ce trebuie să reținem e că resursele proprii tradiționale includ cam 20 de miliarde de euro din taxe vamale pentru a finanța activitățile europene. Să nu uităm că procesele pe care le avem includ niște inspecții detaliate regulate de la Direcția Generală pentru Bugete pentru a vedea care este capacitatea de colectare um, a taxelor vamale în statele membre. Și OLAF, de asemenea, desfășoară foarte multe anchete în domeniul resurselor proprii tradiționale. Și fac legătura și cu faptul că, deși resursele proprii sunt colectate într-un mod diferit, există o legătură clară între plata TVA-ului la importuri și procesele vamale. Și asta este una din provocările majore în contextul e-commerce, dar de fapt și în general. În urmă cu câțiva ani a existat un caz de fraudă major în domeniul textilelor despre care poate știți mulți dintre dumneavoastră, care a dus la mm, o cauză în justiție împotriva Marii Britanie. Era vorba de peste 2 miliarde de euro taxe vamale, cu un efect enorm asupra TVA-ului de asemenea și vreau de asemenea să vă spun că din punctul de vedere al serviciilor comisiei avem o relație de lucru structurată între OLAF, DG Budget și Taxud. Pe baza recomandărilor auditorilor din trecut, deci noi suntem practic aliniați cu multe din activitățile care au loc aici. Dincolo de aspectul de venituri, avem de asemenea toate celelalte aspecte de reglementare ce țin de procesele vamale. Și e important să ne amintim cu toții că vămile nu înseamnă doar venituri. Veniturile sunt importante, însă există o serie de alte domenii de politici unde componenta vamală este foarte importantă. Aici aveți câteva exemple. Însă mesajul simplu pe care vreau să vi-l transmit este că în momentul de față colaborăm mult mai mult cu alți colegi din alte domenii de politică, cum ar fi siguranța produselor, drepturile de proprietate intelectuală, uh, precursori pentru explosive, pentru explozivili, pentru a avea o abordare mult mai uh, coordonată pentru a proteja piața noastră internă, deoarece odată ce un produs intră pe piață, acesta va circula. volumul activității noastre este semnificativ. Adică autoritățile vamale, poate ar trebui să mă refer la volumul activităților uh, autorităților vamale. Numărul de declarații este foarte ridicat și ajung aici la ceea ce spunea domnul Stol în legătură cu importanța sistemelor informatice. N-ai cum să faci față volumului de mm, declarații aici. Nu așa uh, acționează acum companiile. Deci digitalizarea procesului VAMAL e o parte esențială. Și vă reamintesc că vam, uh, procesul VAMAL se bazează pe declarație, autorizație, control la VAMA și, sau după, dacă e necesar. Deci este un sistem de monitorizare a comerțului și una din, unul din punctele forte este să se identifice ce se întâmplă. Volumul este uriaș. În ciuda acestui fapt, peste 90% din declarații sunt prelucrate în uh, timp de o oră totul uh, se derulează foarte rapid și e nevoie de această rapiditate și menționam importanța comerțului, însă bineînțeles că mai este și problema lanțurilor de furnizare care sunt foarte complexe, deci sunt niște structuri foarte complexe, nu e simplu, adică doar importi un bun într-o anumită jurisdicție. Procesele sunt mult mai complicate și de multe ori sunt vizate mai multe jurisdicții. Uh, rolul operatorilor logistici și a transportatorilor de asemenea este esențial și colaborăm foarte strâns cu aceștia. S-a menționat UCC, e Biblia noastră. Regulamentul, legislația de bază vamală care a fost dezvoltată, a fost adoptată în 2018, după cum spunea domnul Stol, deci Uniunea Codului Vamal. E foarte important să digitalizăm aceste procese vamale. Rezultatele încă nu s-au văzut în totalitate, dar încep să se facă simțite. Avem un impact inițial al uh, acestei uniuni a codului vamal, vom avea uh, raportare ulterioară în următorii ani și un raport interimar, așa cum a cerut Parlamentul European, care va fi făcut public în 2021. Transparența e esențială, să vedem cum funcționează acest sistem și asta, bineînțeles, că uh, are legătură cu ceea ce facem și la comisie, în legătură cu um, standardele de performanță, cu indicatorii, pentru ca gestionarea Uniunii uh, Vamale să se facă așa cum trebuie către jucătorii principali. Un domeniu pe care țin să-l menționez și voi reveni la asta este vorba de autorizarea statutului de operator autorizat. În raportul discutat anterior se vorbește de asemenea despre această chestiune. E un aspect important, atât din punct de vedere al controlului, cât și pentru facilitarea, înlesnirea comerțului. Aș vrea de asemenea să vă reamintesc că, deși Uniunea Codului Vamal e Biblia noastră, mai există alte aspecte legislative care au o legătură directă cu activitatea vamală. Cel mai evident acordurile internaționale, acordul de cooperare internațională, sistemele reciproce, regulamentele de tarife, de asemenea, și multe alte acte legislative din alte domenii de politici, cum spuneam cu câteva clipe în urmă, au un impact direct asupra rolului pe care îl au vămile de a proteja piața internă. Un domeniu care a ajuns să fie foarte important în ultimii ani este cel al securității. Și unul din lucrurile pe care le aduce Uniunea Codului Vamal, UCC, este o consolidare a prevederilor de securitate, care duce la un sistem uh, de clasare a diferitelor informații în funcție de diferiți jucători. Această abordare nu are cum să funcționeze fără un sistem IT adecvat și e una din provocările majore din procesul acesta. Să vă spun pe scurt, trebuie evaluat uh, în prealabil și trebuie controlat atunci când e nevoie. Deci e vorba de controle adecvate pentru securitate. Ce în anumite circunstanțe poți să spui aceste bunuri nu pot fi încărcate deoarece, conform evaluării, riscul este prea ridicat. Deci riscul ține clar de această structură de control din Uniunea Codului Vama și din gestiunea Um, vamală. Avem niște criterii de, comune de risc, avem de asemenea riscurile în domeniul financiar, în urma încurajărilor uh, de la Curtea de Conturi, uh, acum punem mai mult accentul, accentul pe asta și, bineînțeles, că și pe viitor partea financiară, partea riscului financiar va fi esențială. Acum, operatorii economice autorizați. Pentru noi aceștia fac parte din acest proces pentru a ne asigura că toate controlele se fac asupra operatorilor cu riscuri mari. Iar cei care oferă garanții și standarde de mm, mm, respectare ridicate, deci aceștia se bucură de un tratament mai favorabil. Aici vedeți beneficiile, criteriile, însă mesajul esențial e că aceasta este o parte esențială, pentru că acele uh, companii care respectă regulile trebuie să rămână uh, ca atare și trebuie să fie tratate ca fiind niște companii care respectă regulile. Încă un element care echilibrează această nevoie de control: simplificările. Există simplificări pe care le oferă Uniunea Codului Vamal și care oferă niște beneficii reale, mai ales pentru operatorii economici autorizați. Sau uh, după cum spuneam, aici depindem de un sistem IT din întreaga Uniune Europeană care este operat în fiecare stat membru, însă nu voi intra în detalii, domnul Santos se va referi la acest aspect. Mai am două slide-uri. Unul, pentru a vă reminti despre implementare. Domnul Stoll vorbea despre chestiunile ce țin de întârzierile legate de introducerea sistemelor informatice. S-a discutat în ultimul mandat foarte mult uh, despre această chestiune. Există un plan uh, real de a soluționa ultimele probleme ce țin de sistemul IT, conform acelui acord. Și noi, la comisie, ne concentrăm acum pe mm, obținerea unor rezultate. Și în ultimul rând, aș vrea de asemenea să vă spun ceea ce a spus doamna Ursula von der Leyen, importanța Uniunii Vamale și cât de important este să ajungem la un alt nivel al Uniunii Vamale, a Uniunii Codului Vamal, pentru a avea o altă abordare în ceea ce privește riscurile. Deci să avem niște controle mai puternice, să în același timp să ținem cont și de nevoile companiilor, pentru că acestea să poată uh, opera să poată um, să-și desfășoare activitatea. Acum, după cum spuneam, îi dau cuvântul colegului meu Santos, care se um, ocupă de um, Digital Delivery și dumnealui vă va spune câteva lucruri în legătură cu sistemele informatice. Yes, so thank you, Philip. Mulțumesc, Filip, mulțumesc, uh, uh, domnule uh, președinte. Mă numesc Paolo Santos, sunt director al Tax Today și anume uh, directoratul uh, care face parte din uh, Marele Directorat Taxud de aici, de la Bruxelles. Ne ocupăm cu punerea în aplicare a unui codului VAMAL. Eu ocup acest post de un an și jumătate. Uh, Uh, am gestionat această unitate la Digitax Sud, precum și punerea în aplicare a uh, mediului uh, de, cu fereastră unică pentru Uniunea Codului Vamal. Aceasta este, acesta este următorul pas în revoluția noastră de digitalizare a Uniunii Vamale după ICC. Deocamdată lucrăm la evaluarea de impact pentru această inițiativă și ne așteptăm ca uh, totul să poată fi pro promovat pentru adoptare în cursul anului uh, viitor. Deocamdată ne axăm uh, pe uh, livrarea sistemelor UCC. Uh, eu pot să vă spun astăzi cu plăcere unde ne aflăm în ceea ce privește punerea în aplicare a programului de lucru al proiectelor care țin de Uniunea Codului Vamal. Am un singur diapozitiv pentru dumneavoastră, cel pe care îl vedeți acum pe ecran. Acesta rezumă program, planul de programe al Uniunii Codului Vamal în urma uh, acordului la care s-a dus în acest an între uh, Comisie, Parlament și Consiliu în legătură cu noile date pentru articolul 200, 278 uh, al Codului Vamal. Ne așteptăm la noua versiune ca pe 2009, cea pe 2019 să fie adoptată cam în două luni. Prin acest plan, sistemele care sunt componente naționale și care trebuie dezvoltate și operate exclusiv de către statele membre și de autorizațiile lor vamale, uh, e bine, acestea sunt uh, descrise cu uh, un simbol albastru în dreapta lor. Celelalte care vor fi dezvoltate și operate de noi, de comisie, de echipa mea, le regăsiți fără acest simbol. Îmi pare rău să întrerup microfonul, spune vorbitorul. Pot să vă confirm faptul că suntem gata să ajungem la rezultate în baza acestui plan. De aceea am alocat resurse solicitate din programul pentru vămi uh, pentru 2020. După cum puteți vedea, pe partea cu verde, deocamdată am uh, reușit să avem rezultatele scontate în baza planului am uh, efectuat toate acțiunile care țineau de noi în proporție de peste 50%. Pentru 2019 puteți vedea că în următoarele luni uh, vom livra noile portale pentru operatori economici pentru a digitaliza în totalitate uh, munca acestor operatori, ținând cont și de chestiunile tarifare. Uh, continuăm și cooperarea cu statele membre pentru a le optimiza șansele de a face și ele la timp ceea ce ține de ele. Prin toate formule, de exemplu, grupul de coordonare electronică a codului VAMAL și prin grupul de politică VAMAL, uh, acestea sunt formulele în care încercăm să ne aducem contribuție. Intervențiile anterioare probabil v-au uh, demonstrat că mai departe avem de alocat niște resurse pentru a putea finaliza uh, tot ceea ce ține de Uniunea Codului Vamal, asta înseamnă că personalul care a gestionat toată activitatea, precum uh, uh, și eu, uh, vom trebui să ne ocupăm de monitorizarea activităților întreprinse de partenerii și de furnizorii noștri. De aceea este foarte important ca programul VAMAL de după 2020 să susțină în totalitate punerea în aplicare a Uniunii Codului VAMAL, cum spunea și profesorul Stolt. Vă mulțumesc uh, pentru atenție și dau cuvântul acum colegului meu, uh, Simon. Thank you very much, Paolo, and uh, good morning to everybody. My name is Sabine Hensler. Sunt Sabine Hansen, uh, sunt director pentru afaceri generale și sunt responsabilă pentru cooperarea vamală, pentru acordurile de cooperare vamală internaționale pe care le-a menționat deja colegul meu Filip Carmod. Uh, Mă ocup și de programele uh, vamale care susțin uh, politica vamală și legislația vamală. Uh, programele vamale, bine, atunci când mă refer la ele, o fac spunând că am propus niște programe, două la număr, pentru viitorul CFM. Deocamdată avem numai unul, cum spunea și domnul Santos. Deci, în următorul cadru financiar multianual, pentru care Comisia a venit cu o propunere în mai anul trecut, uh, veți regăsi pe diapozitiv uh, uh, faptul că am propus două programe. Am propus uh, programul VAMAL sub umbrela pieței unice pentru a putea să ne asigurăm că și pe viitor vor exista sinergii și punți cu programe precum programul Fiscalis sau programul antifraudă european. Programul Fiscalis este uh, Uh, cel pe care îl folosește și directorul nostru general uh, pentru um, uh, finanțarea sistemelor IT fiscale. De aceea este foarte important pentru noi să existe aceste sinergii și aceste punți între cele două programe. Um, în noul cadru financiar multianual am propus și un nou instrument de finanțare uh, în cadrul uh, Fondului de Gestionare Integrată a Frontierelor pentru a putea oferi finanțare pentru achiziția, întreținerea și actualizarea uh, echipamentelor de control vamal. Am propus acest instrument uh, pentru Fondul de Gestionare a Migrației și a frontierilor, pentru că este foarte important ca pe lângă echipamente să se creeze niște punți uh, uh, pentru echipamentele finanțate uh, prin Fondul Integrat de Gestionare a Frontierelor pentru Poliție. Deci ne-am dorit să existe o astfel de punte creată aici. A trebui așadar să încercăm, la sugestia Comisiei, să găsim cât se poate de multe sinergii pentru ca să există mai multă eficiență în gestionarea programelor de finanțare. Câteva detalii acum. Programul uh, VAMAL și programul uh, care vizează uh, echipamentele pentru control VAMAL împărtășesc aceleași obiective. Ambele ar putea contribui la protecția intereselor financiare și economice ale Uniunii și ale statelor membre, am uh, auzit deja că taxele vamale ajung până la 20 uh, de miliarde de uh, euro pe an încă. Acestea sunt practic un instrument semnificativ de finanțare pentru bugetul european. De asemenea, s-ar putea asigura siguranța în cadrul Uniunii Europene și ar proteja Uniunea de comerțul ilegal și neloial. De asemenea, s-ar facilita și activitatea afacerilor legitime. Pentru uh, aceste programe am uh, propus uh, un buget de 950 de milioane de euro. După cum spunea și profesorul Ștol, este foarte important să există finanțare adecvată pe care să o avem la dispoziție pentru a putea evita situația în care sistemele IT vamale să fie implementate în 2032 la moment la care colegul meu, Paulo Santos, va fi deja la pensie. În ceea ce privește instrumentul pentru echipamentele de control vamal, am propus aici o finanțare de 1,3 uh, miliarde de euro pentru întreaga perioadă, pentru că mm, considerăm că este important să putem susține statele membre și să ne asigurăm uh, că protecția uh, vamală în Uniunea Europeană nu este subminată. și că este uniformă la toate punctele de trecere a frontierei. Programele, programele ca atare însă au obiective specifice diferite. Programul VAMAL uh, vizează mai degrabă să pregătească și să asigure uh, uh, o legislație uniformă care să fie pusă în aplicare în acest domeniu. Aceste instrumente, practic, sunt proiecte Uh, pentru grupuri care să lucreze la inițiative de politică, la schimb de bune practici, uh, la împărtășirea cunoștințelor, uh, la sporirea capacităților umane, la instruirea personalului și să nu uităm cea mai importantă parte, să contribuie la dezvoltarea sistemelor IT. 80% din buget este de fapt dedicat dezvoltării acestor sisteme IT. Cât privește uh, echipe, echipamentele de control vamal, obiectivul este ușor diferit pentru că acest uh, program ar trebui să asigure uh, un control adecvat și echivalent la toate punctele de trecere a frontierei, adică frontiere terestre, aeroporturi, granițe maritime și așa mai departe. Unde ne aflăm în, în, tadiu, în cadrul negocierilor? E bine, negocierile acestea au început în uh, ianuarie și au mers până în martie anul acesta. Am avut discuții foarte bune cu membrii acestei comisii și cu raportorii. Din păcate, nu am reușit să ajungem la un acord parțial deocamdată, însă sunt încrezătoare că acele chestiuni care încă ne-au mai rămas de discutat uh, nu vor reprezenta niște blocaje majore și că vom putea să reluăm negocierile foarte repede pentru a putea ajunge la un rezultat uh, bun, la un acord bun înainte de finele acestui, acestui an, sper eu. Mulțumesc foarte mult! doamna președinte. Mulțumesc foarte mult. Acum uh, deschidem discuția și dau mai întâi cuvântul coordonatorilor sau celor care îi înlocuiesc. Din partea PP-ului dorește cineva să ia cuvântul? Vă rog. Um. Mulțumesc, doamnă președinte. Am o întrebare și mă refer la ceea ce a spus domnul Stoll și vă dau dreptate 100% că prin uh, aceste sisteme vamale, prin transpunerea în practică a directivei și a regulamentelor, suntem într-o asemenea incredibilă întârziere, pentru că până la urmă întreprinderile uh, achită nota de plată Uh, noi am elaborat legi și iată că acum implementarea nu poate să se producă la timp. Au fost menționate cifre care sunt impresionate 50 de miliarde de euro uh, ar putea spori averea europeană anual dacă am aduce îmbunătățiri. Eu cred că o mare parte a responsabilității uh, o poartă, nu atât membrii acestei comisii, nu la nivelul Comisiei Europene, ci statele membre care nu transpun în practică legislația. Am o întrebare pe care doresc să o adresez Comisiei. Cum procedați la nivelul Comisiei cu această problematică, pentru că nu doar codul uh, Uniunii Vamale nu se transpune, ci și alte regulamente care sunt legate și care ar trebui să poată să funcționeze într-o îmbinare armonioasă. Și mai am o întrebare specifică, transpunerea în practică a directivei privind TVA. Articolul 278 a fost din codul VAMAL a fost menționat. Statele membre până pe 31 decembrie 2020 au posibilitatea să prelucreze datele și uh, altfel decât pe cale electronică. Deci e vorba de uh, o amânare până la urmă pentru 31 decembrie 2022 uh, până când statele membre trebuie să poată să facă operabile sistemele vamale uh, care să fie asistate de calculator. Deci, uh, Până la urmă, însă, noi speram ca pe 1 ianuarie 2021 să fie operabile aceste uh, sisteme. Eu uh, cred că uh, până la urmă există și un pachet privind prevederile referitoare la TVA și acum această amânare nu mai este compatibilă cu problematica TVA. Uh, o să apară distorsiuni în ce privește competiția pe piață când se importă mărfuri. Asta până la urmă creează complicații extraordinare și ne punem întrebarea ce va întreprinde Comisia Europeană în uh, cooperare cu statele membre pentru ca fiecare stat membru să aplice aceste reguli și să nu ajungem la cel mai tragic scenariu posibil. Mulțumesc! Thank you. On behalf... Mulțumesc. Din partea grupului SID, doamna Ghion, doriți să vorbiți? Domnul Botoș? And excuse me, I first need to ask to... Întâi trebuie să întreb pe coordonator sau pe supleanții din partea grupului și doamna Grapini a dorit să vorbească în numele grupului și de... Ok, très bien. Yeah. But Mrs. Grapini, then. Mulțumesc foarte mult. Uh, eu sunt și raportor la programul VAMA și vreau să mă refer la ultima parte vreau să i mulțumesc însă domnului profesor vreau să i mulțumesc domnului profesor stoll pentru precizia cu informațiilor și da sunt total de acord cu tot ce ați spus nu numai cifrele ci v ați referit aici la ceva foarte sensibil acum și anume la securitate securitatea cetățenilor și competiție corectă în piață. este foarte limpede că cele două programe vamă uh, pe care le a prezentat uh, reprezentantul comisiei acum și care se află în fază de, a, de negociere instituțională sunt importante eu regret și am aici câțiva colegi din mandatul trecut eu regret că a mers așa de greu în mandatul trecut negocierea acestor rapoarte pentru că așa cum spunea uh, colegul meu uh, pascal nu numai companiile plătesc nota de plată cetățenii plătesc nota de plată până la urmă și din punct de vedere al calității Uh, neverificate a produselor care intră în piață și din punct de vedere al costului pentru că compania orice cost care o are datorită uh, eu știu birocrației și al altor lucruri o transferă, transferă acest cost în prețul produsului. eu vreau însă să spun că sper și eu în negociere însă nu am fost uh, mulțumită că am avut o opoziție din partea comisiei la negociere la raportul unde sunt eu raportor raportul vămi pentru că și domnul profesor stoll a spus și ceilalți uh, vorbitori bugetul este foarte important pentru implementarea celor două. Nu, nu putem eu vin din mediul privat fără buget nu pot să implementez nimic. ori comisia nu mi a acceptat amendamentul că aceste nouă sute cincizeci de milioane puse în buget din punctul meu de vedere nu sunt suficiente dar mi s a acceptat precizarea că nu doresc ca acest buget să fie afectat de brexit. de ce n a vrut comisia să accepte acest lucru? Mie, pe mine mă duce gândul că va fi afectat de brexit și atunci din nou am amânăm și din nou amânăm și din nou amânăm. noi trebuie să fim foarte limpezi și clari nu pentru că sunt eu raportor nu pentru că e comisia pentru piața internă viața și viitorul uniunii europene în raport cu piața globală depinde foarte mult de aceste două rapoarte. nu putem fără informatizare nu putem fără reguli comune și nu putem fără buget să informatizăm și să instruim personalul și toate celelalte lucruri. de aceea cerința mea către comisie și sper că vom avea înțelegere și la consiliu să finalizăm până în noiembrie uh, uh, raportul meu și mă uit acum la consiliu uh, este să, să cădem de comun acord ca acest buget măcar acest buget să rămână în nou cadru financiar și sigur sunt de acord să venim cu precizări specifice statelor mem membre să și implementeze pentru că veriga slabă despre care vorbea domnul profesor evident că afectează toată piața internă. și mai spun un singur lucru am constatat în mandatul trecut dar și în calitatea mea de uh, întreprinzător că nu s a pus suficient accent pe controlul produselor din piața din piețe terțe pentru că noi acum avem această directivă pe care am obținut o pe ultima sută de metri legată de calitatea dublă a produselor dublu standard la produse ori nu aș vrea să omorâm întreprinzătorii producătorii europeni și să neglijăm controlul din țările terțe volumele sunt foarte mari foarte mari și dacă acolo nu controlăm avem dublu efect negativ securitatea cetățeanului care e consumator și scoaterea din piața producătorilor. mulțumesc și sper să fie totuși bine cu acest raport până la urmă. mulțumesc. Thank you, Mrs. Grappini. Mulțumesc, uh, doamna Grabini. Din partea grupului Renew, domnul Botoș. Mulțumesc. Uh, eu sunt nou venit în Parlamentul European. Uh, vorbesc în nume propriu. Mulțumesc, domnule profesor Ștol, pentru prezentarea dumneavoastră. Uh, și domnului uh, Cameron, domnului Santos și doamnei Hensler. Le mulțumesc că au fost contribuții foarte interesante. Am două întrebări concrete. Studiile dumneavoastră includ și statele care nu fac parte din spațiul Schengen și uh, ați studiat de asemenea utilizarea și utilitatea financiară, contribuția acestor uh, țări la codul Uniunii Vamale? Mulțumesc. Din partea grupurilor politice, acum doamna Ghize, din partea verzilor. Sau? Doamna Cavasini. Thank you, um, so much for the presentation. Mulțumesc foarte mult pentru prezentare și pentru studii. Au fost foarte interesante. Două am întrebări, două chestiuni uh, concrete care sunt motivele pentru care sistemul IT uh, este tot amânat până când să devină pe deplin funcțional. Ce ați sugerat dumneavoastră, domnule Ștol, Parlamentului pentru a încerca să urgentăm lucrurile? Și de asemenea, o întrebare adresată Comisiei. Care sunt implicațiile Brexitului asupra Uniunii Vamale. Sunteți uh, corespunzător pregătiți să faceți față? Acestea ar fi întrebările mele. Mulțumesc. Președinta, uh, uh, din partea grupului ieșite, doamna Geron. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc pentru prezentarea studiilor care au fost foarte interesante pentru că, ă, de fapt, ă, au înmănunchiat toate problemele pe care le cunoaștem la nivelul Comisiei și Parlamentul le cunoaște în ce privește Uniunea Vamală. Pentru noi este foarte importantă ă, protecția vamală, pentru că protejându-ne frontierele externe, îi protejăm pe toți cetățenii din interior. Iar în ce privește sistemul informatic, uh, știm că și uh, ieri au existat uh, câte o pană și astăzi ne mai confruntăm cu probleme. De ce se amână mereu? Pentru că mi se pare că este o chestiune foarte urgentă să implementăm un sistem informatic funcțional, pentru că altfel creează mari blocaje. Este decisiv, este o chestiune și de formare a personalului, de logistică. Deci, ă, trebuie să fie o prioritate și, de asemenea, o chestiune foarte importantă pentru mine, pentru că ține de asemenea de Uniunea Vamală. Uh, este traficarea operelor de artă. Uh, știți că există acum și în uh, Siria și în Irak traficanți de opere de artă. Deci cum putem să transformăm această problemă într-una prioritară ca să nu alimentăm traficul operelor de artă. Trebuie să protejăm și de asemenea mă gândesc la securitatea cetățenilor noștri. Mulțumesc, doamnă Jerom. Din partea grupului ECR, dorește cineva să ia cuvântul? Domnul sau doamna Mazurek? Vă rog să deschideți microfonul. Mulțumesc foarte mult, doamna președintă. Înainte de toate, doresc să Mulțumesc pentru prezentările eh, pe care le-am ascultat, pentru analize. Uniunea Vamală este un domeniu cheie pentru comunitatea europeană și doresc să vă asigur de sprijinul pe care vi-l acordăm, de angajamentul nostru în acest domeniu. Am două întrebări. Cred că este foarte important să avem un buget pentru modernizarea Uniunii Vamale câteodată au fost reduse fondurile pentru modernizarea sistemului IT, de pildă. Deci eu cred că uh, trebuie să căutăm fonduri inclusiv la nivelul statelor membre mm, ca să uh, nu mai existe întârzieri în implementarea sistemului electronic. Iar, de asemenea, uh, oficiile vamale trebuie să dispună până la urmă de uh, cele mai moderne uh, modalități de lucru. Cum dorește să acționeze Comisia din acest punct de vedere pentru ca progresul să fie implementat mai repede? Analizele Comisiei și ale Parlamentului trebuie să uh, ajungă la concluzii comune. Uh, trebuie să uh, înlăturăm problemele existente. Capacitățile administrative trebuie să fie întărite. De asemenea, există problema um, implementării diferențiate a legislației, ceea ce creează din nou dificultăți. Statele membre trebuie să poată să coopereze în baza unei legislații armonizate între ele. Trebuie să existe digitalizare. Există și dorința de a recurge la inteligența uh, artificială în acest domeniu și uh, când uh, credeți că care va fi deceniul în care vom ajunge să finalizăm aceste demersuri? Mulțumesc din partea GUE, văd că nu este nimeni prezent. Să trecem atunci la răspunsuri după această primă rundă de întrebări. Am dat cuvântul întâi reprezentanților grupurilor politice. Majoritatea întrebărilor au fost adresate comisiei. Vă propun ca întâi comisia să răspundă și după aceea domnul profesor Stoll poate să continue și după aceea vom avea o a doua rundă de întrebări și am deja câteva înscrieri la cuvânt. Uh, thank you very much. Um... Mulțumesc foarte mult. Mă voi strădui să încerc să răspund la întrebările care au fost adresate în mod specific comisiei. Da, iau act de îngrijorarea pe care ați exprimat-o în legătură cu nevoia de a îi proteja pe antreprenorii europeni. E clar că în munca noastră ne concentrăm asupra acestui aspect și o facem încercând să avem o abordare prin care uh, avem niște controle integrate care să protejeze nu doar în ceea ce privește aplicarea tarifelor, ci și în ceea ce privește standardele europene și respectarea acestora. Spuneam că sunt uh, acoperite aici și alte domenii de politici și da, în următorii ani vom încerca să obținem cât mai mult de la structurile și procesele pe care le punem în practică în cadrul Uniunii Codului Vamal. Și de asemenea vom încerca să obținem cât mai multe din, uh, și de la instrumentele de pe piața internă pentru a asigura siguranța produselor. Acum, întârzierile. De ce s-au înregistrat întârzierile? Carlo ne va spune și el, însă vă pot spune și eu, deoarece m-am ocupat de acest dosar. Ei bine, trebuie să se facă foarte multe uh, modificări IT care sunt foarte complexe și e și un sector care evoluează foarte mult și de aceea comisia i-a fost foarte greu și l-a fost foarte greu și statelor membre deoarece nu ne putem permite să ne regăsim în următoarea situație, de exemplu, să modificăm uh, regimul de tranzit, care, bineînțeles, îi afectează și pe cei din uh, regimul de tranzit de statele membre. Acest regim de tranzit trebuie să uh, continue să funcționeze chiar când facem noi modificări, deci nu putem să-l oprim și să nu uităm că de asemenea structurile din sistem sunt interdependente între ele și sunt foarte importante și de asemenea am acordat o atenție deosebită uh, modul în care aceste modificări afectează companiile. Nu ne putem permite să avem un sistem perfect, însă făcând asta ucidem în fașă practic uh, activitatea economică. Într-o lume perfectă, totul s-ar fi făcut mult mai rapid și mai uh, bine, însă La Consiliu s-a vorbit la un moment dat despre prelungirea termenului 2025. Însă, de asemenea, ă, vrem să avem și un proces de consultări cu administrațiile și cu operatorii economici pentru a, avea dacă, pentru a vedea dacă acest calendar e fezabil sau nu. Și am avut de, discuții foarte detaliate cu Parlamentul European pe acest subiect. Noi ne-am dorit să se obțină rezultate, clar, și să fie totul gata, însă vă reamintesc că aceste sisteme Uh, deci nu e vorba să așteptăm până la sfârșitul lui 2025 când totul va funcționa. Chiar pe măsură ce vorbim noi, există lucruri care încep să funcționeze. Paolo spunea că în octombrie anumite aspecte din sistem vor începe să funcționeze. Deja o mare parte din uh, Uniunea Codului Vamal, o mare parte din elemente sunt deja uh, funcționale. Acum, referitor la Brexit. Tot ce putem spune e că noi, Comisia, am uh, făcut toate eforturile împreună cu statele membre pentru a pregăti un scenariu de uh, ieșire fără acord. Bineînțeles că o astfel de eventualitate ne îngrijorează pe toți. Am avut reuniuni cu statele membre în perioada trecută, vom avea în continuare întâlniri cu administrațiile vamale vinerea asta, deci săptămâna asta, uh, de asemenea, am colaborat și cu companiile, însă știm că dacă nu există un acord, vor fi probleme. Însă am încercat să colaborăm cât mai uh, de aproape cu statele membre pe acest subiect și asta are clar implicații și asupra sistemelor uh, IT. Nu ar trebui să aveți impresia că noi așteptăm să implementăm ceva ce va duce la o armonizare a sistemelor, vă spuneam, doar în 2025. Deja există o structură care să ne sprijine, care să sprijine activitatea care se desfășoare în Uniunea Europeană. Acum, traficul cu obiecte de artă. Da, e o chestiune foarte importantă. Aș vrea să vă atrag atenția asupra faptului că doar anul, că anul trecut s-a ajuns la un acord cu privire la mm, regulamentul legat de bunurile culturale și acum ne ocupăm de punerea în aplicare a acelui act legislativ care e menit să împiedice finanțarea terorismului prin acest comerț ilegal de bunuri culturale. În ceea ce privește TVA-ul, chestiuni care au fost menționate de asemenea de dumneavoastră, Putem spune că în momentul de față se fac eforturi foarte mari pentru a pune în aplicare prevederile de TVA uh, cu privire la comerțul electronic. Deci în Uniunea Europeană și în ceea ce privește tot ce intră în Uniunea Europeană. Avem un termen pentru asta, conform deciziilor luate la Comisie deci cu privire la taxe. Deci aici se fac uh, foarte multe eforturi pentru a alinia toate aceste procese. Însă există o provocare majoră de altfel. Vămilor li se cere practic să preia încă o modificare substanțială uh, de natură operațională pentru a înlesni colectarea de TVA, care, după cum știți, are un efect major asupra operațiunilor. Aș vrea doar să vă asigur că e o activitate în curs, care e prioritară um, în direcția generală pe care o reprezint. Acestea fiind spuse, mă întreb către colegii mei să văd dacă vor să adauge ceva. Paolo, referitor la IT, sau Sabine, cu privire la partea bugetară? Mulțumesc, Filip. Aș vrea să revin la întârzierile legate de sistemele IT și să vă reamintesc că în 2018 a fost un raport uh, în urma unei misiuni din 2018 și 2019, misiunea Curții Europene de Conturi. Se numea întârzieri în ceea ce privește sistemele ID. Ce n-a mers bine? Cu semn de întrebare. E un raport uh, lung, am luat doar un uh, rezumat executiv al acestui raport și pot cita din uh, acest uh, raport. Întârzierile se datorează mai multor factori, mai ales modificarea mm, obiectivelor proiectelor, resurse insuficiente alocate de UE și de statele membre și un proces decizional anevoios din cauza structurilor de guvernanță. E clar și a fost spus și a spus și astăzi aici că aspectul uh, resurse e foarte important. Resurse, adică resurse financiare pentru a putea subcontracta o parte din activitate, deoarece ceea ce ține de IT se face cu contractori, cu companii de pe piață, deci astfel creăm și locuri de muncă. Însă pentru a, a asigura această muncă, ai nevoie de o echipă puternică de profesioniști cu administrația publică care să gestioneze direct acele proiecte și acei contractori. Deci e foarte important să avem o echipă la Comisia Europeană și o comisie în fiecare administrație vamală din statele membre, echipe care pot colabora strâns pentru a obține rezultate și e nevoie de suficienți bani, de suficiente resurse pentru a externaliza o parte din muncă și pentru ca și furnizorii să își facă treaba. Deci e nevoie de foarte multă coordonare și acum ajung la o altă întrebare, o altă chestiune menționată. Noi, Comisia, considerăm că e important să existe colaborare doar între Comisie și statele membre sau și între statele membre și partenerilor respectivi. Bineînțeles că urmărim asta îndeaproape. Spuneam că există forumuri, cum ar fi grupul de coordonare pentru vămile electronice, care e gestionat la un uh, nivel uh, de șef de unitate în statele membre și la comisie. Și la acel nivel au loc discuții în legătură cu detaliile și planurile uh, și detalii tehnice uh, legate de ceea ce trebuie implementat, când și cum. Deci e un forum de discuții, acolo deci se colaborează foarte strâns. În ceea ce privește modulele de implementare, acele module comune, componentele comune, ai, avem deci o parte a softului implementat de comisie, iar statele membre trebuie să implementeze cealaltă parte, însă e clar că trebuie să existe o aliniere și coordonare între ambele părți. De asemenea, e vorba de furnizare de servicii către operatori economici și către țări terțe. Da, există această dezbatere la acest nivel și la nivelul grupului pentru politici vamale. Noi acolo, ca Direcție Generală Taxud, ne întâlnim cu directori generali în mod uh, regulat, cam de două ori pe an. Și, și în acel cadru încercăm să stimulăm cât mai mult colaborarea dintre statele membre în ceea ce privește sistemele informatice. Un rezultat tangibil a fost organizarea unui seminar la nivel înalt la Tallinn, organizat de președinția estonă, care a dus atunci la o propunere pentru a aproba un concept. Asta e deja operațional, deci pentru a um, crea o echipă de experți pentru colaborarea vamală. Sprijinim această inițiativă cu colegii uh, din Estonia și din Portugalia și am creat această echipă de experți. Uh, deci sprijinim astfel de idei. Avem acum deja 14 state membre care s-au implicat și colaborează din ce în ce mai mult în ceea ce privește sistemele informatice pentru a evita o suprapunere a eforturilor și pentru a înlezni implementarea Uniunii Codului Vamal în funcție de uh, termenul stabilit. Deci e muncă în curs, se termină faza 1 și acum se declanșează faza 2 din această colaborare pentru a implementa componentele naționale, pentru sistemele de stocare temporară, de prezentare, notificare de sisteme ce țin de Uniunea Codului Vamal sau și pentru dovada um, statutului de uh, Uniune. Deci încercăm să vedem cum pot colabora mai mult statele membre. Acestea fiind spuse, când spuneam că sunt implicate 14 state membre, Asta înseamnă că celelalte 14 state nu se implică. Deci asta nu definim noi nivelul de coordonare între statele membre, nu-l putem defini noi, noi. Ceea ce putem face e doar să sprijinim acest demers. Și în ultimul rând, ca să răspund la o întrebare referitoare la cooperare și proiecte pilot și dacă ar fi util să folosim tehnologiile inovatoare precum blockchain. Am început să uh, lucrăm la asta acum vreo 3 ani. Avem avem două mm, probe de concepte care sunt în curs cu statele membre. Deja avem 8 state care Uh, participă la acest test. Când vorbim de blockchain, trebuie să fim precauți. E o tehnologie foarte promițătoare, e drept, însă e, uh, nu e prea matură. Deci dacă ne uităm la ce apare în presă, vă dați repede seama că există o, o, o incompatibilitate relativă între folosirea uh, tehnologiei blockchain pentru anumite sisteme unde sunt date personale și uh, Regulamentul General de Protecție a Datelor Personale. Deci noi, ca administrație publică, trebuie să respectăm IDPR-ul și statele membre și operatorii economici trebuie să respecte Regulamentul General al Protecției Datelor, GDPR-ul, deci cu toții avem această obligație. Prin urmare, când considerăm blockchain-ul de tehnologie potențială, trebuie să ținem cont de faptul că va trebui cu toții să respectăm aceste regulamente și să nu expunem datele personale prin intermediul acestor sisteme. Și sper că v-am răspuns la întrebări. If you allow me just uh, uh to... Doamna Sabine de la Comisia Europeană. Referitor la finanțare, în primul rând îi mulțumesc doamnei Grapini pentru sprijinul dumneai în raportul de care se ocupă și în ceea ce privește programul de finanțare. Și mulțumesc pentru faptul că dumneavoastră își dorește ca acest raport să se uh, încheie până luna noiembrie. Aveți o atitudine foarte pozitivă și trebuie să vă spun că aștept cu nerăbdare să colaborăm. În ceea ce privește întrebarea legată de Brexit, de ce nu s-a ținut cont de Brexit? Deci avem rețineri, să zicem așa, sau îngrijorări în legătură cu acea propunere. Costul pentru pregătirile Brexit sunt costuri actuale acum. Deci acum noi trebuie să ne pregătim pentru Brexit dacă Marea Britanie va ieși pe 31 octombrie. Deci va trebui să fim atunci gata, pe 31 octombrie. De noi discutăm acum despre finanțarea pe 2021 în contextul CFM-ului. De aceea, cele două trebuie separate. În ceea ce vește costurile Brexitului. Am, avem fonduri din actualul program 2020 pentru a ă, sprijini ajustările necesare la sistemele IT, cum spuneau și colegii mei. Deci asta intră la fondurile disponibile deja și după aceea vom vedea la următorul CFM, începând cu anul 2021, care va fi posibilul scenariu și ce sume vor trebui alocate atunci. Asta, bineînțeles, nu se limitează doar la domeniul vămilor. S-ar putea să existe și alte domenii de politici care vor fi afectate începând cu anul 2021, în funcție de ce se va întâmpla, bineînțeles. Prin urmare, noi am vrea ca totul să fie abordat într-un mod mai global, mai coerent și să nu ne limităm doar la contextul vamal. Și a doua observație referitoare la fonduri. La faptul că e destul de greu din punct de vedere birocratic să obții fondurile. Programele vamale sunt în gestiune directă și o facem respectând pe deplin regulamentul financiar. Bineînțeles că ne dorim să obținem simplificări care să se facă în contextul regulamentului financiar. De pildă, să folosim costuri unitare pentru echipele de experți și așa mai departe. Asta deja o facem. Și dacă există sugestii pentru simplificări uh, suplimentare, suntem dispuși să le analizăm și bineînțeles că nu ar trebui să fie prea dificil să acceseze aceste fonduri. Vă mulțumim, domnul profesor Stol, acum. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnul președinte. Vă mulțumesc pentru ocazia de a răspunde la aceste întrebări. Eu mai concentra asupra sistemelor electronice, deoarece cred că acestea au o importanță majoră în acest context. Facing here Cred că aici ne confruntăm cu un uh, pericol pentru că vorbim de o structură publică care implică cel puțin 39 uh, de actori și mi se pare că riscul de atac asupra acestor sisteme este uh, destul de ridicat. Uneori uh, Uh, și uh, uneori toate aceste sisteme uh, dau și erori. Mereu se întâmplă să avem aceeași problemă în implementarea programelor pentru că pe de o parte avem noi evoluții tehnologice precum blockchain-ul și uh, așa mai departe. Apoi uh, avem mai multe relații între uh, elementele care țin de guvernanță electron electronică și de asemenea și pentru că există și noi provocări cum se întâmplă cu protecția datelor. Deci este important să știm că pe cu, a, cu cât e mai lung uh, uh întârzierea, cu atât uh, mai mare povara uh, de uh, implementare această povară se multiplică cumva, pentru că nu doar că trebuie să terminăm acțiunile pe care le-am uh, hotărât pentru o anumită perioadă, ci mai trebuie terminat totul și uh, în situația în care, dintr-o dată, apar noi provocări uh, care se suprapun peste provocările estimate inițial. Ori acesta este un lucru critic. De ce este atât de important? Ei bine, nu doar pentru că ne-am dorit să existe mai multă creștere pe piața internă, ci și pentru că uh, mediul de afaceri uh, în dezvoltarea propriului, propriilor sisteme uh, electronice se bazează pe interfațele acestea. Așadar, trebuie să multiplicăm uh, uh aspectele care ține de uh, Uh, chestiuni economice pentru că, până la urmă, mediul de uh, afaceri este gata să integreze aceste sisteme vamale în uh, propriilor sisteme IT. În al doilea rând, cred că este foarte important acest lucru pentru că vorbim despre securitate de asemenea. Deci, aceste sisteme electronice uh, reprezintă și baza pentru gestionarea riscului uh, în uh, gestionarea comună a frontierelor și acest lucru este important pentru securitate, pentru mediu, pentru proprietatea uh, uh, intelectuală și așa mai departe. Deci toate aceste date, uh, aceleași date, sunt necesare pentru a analiza uh, riscul și pentru a vedea cum anume poate fi acesta controlat. Uh, deci, uh, și din această perspectivă, toată chestiunea este foarte importantă. Deocamdată eu n-am uh, văzut uh, că există vreo gestiune, vreun tip de management din partea Parlamentului sau din partea celor care trebuie să gestioneze aceste sisteme, care să facă față aceste provocări. Deci, se implementează anumite programe, există niște aspecte care țin de management, de modul în care putem atinge obiectivele programelor, însă, până la urmă, aceste tehnologii de management uh, nu uh, arată tocmai aspectele critice care țin de întârzieri. E ceva ce eventual ar mai putea fi dezvoltat, uh, fie la nivelul Comisiei, fie la nivelul Parlamentului. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumim, domnule profesor Stol. Mai am încă trei interveniați pe listă pentru cea de-a doua rundă, însă vă rog să fiți succinți pentru a putea trece la următorul subiect. Domnul Manders este primul. Mulțumesc, doamnă președinte. Am fost uh, membru al acestei comisii uh, ani de zile, până în uh, 2014. După aceea am fost mândru de succesul Uniunii Europene legat de piața internă. Cel puțin la vremea respectivă eram mândru. În ultimii cinci ani am lucrat în sectorul privat cu firma mea de avocatură, am oferit consultanță pentru foarte multe MM-uri și am putut vedea că piața internă este doar pentru multinaționale, pentru că e atât de dificil pentru MM-uri să lucreze pe piața internă Ehm, astfel încât 80% eh, dintre acestea eh, lucrează în statele lor naționale și nu profită de piața internă. Așa am și eh, identificat cauza Este vorba despre punerea în aplicare a directivelor, care diferă de la un stat membru la altul. Așadar, o, o mică afacere care vrea să ajungă în străinătate trebuie să treacă de povara unei alte legislații decât uh, acele cu care este obișnuită în uh, statul său membru. Uh, deci, în statele membre există diverse niveluri de punere în aplicare a legislației e nevoie de uh, foarte multă intervenție juridică care costă, așadar multinaționalele au bani să plătească această consultanță câtă vreme firmele mici nu. Prin urmare, aș dori să mă întreb de ce nu se poate lucra cu aceeași legislație peste tot în Europa? Pentru că dacă IMM-urile nu profită de piața internă, uh, câte vreme ei sunt oamenii care lucrează până la urmă în statele membre, uh, Practic, piața internă nu este folosită la maxim, de aceea și uh, sporește populismul în Europa, este pe val pentru că oamenii sunt nemulțumiți de ceea ce se întâmplă. Prin urmare, mă întreb dacă n-am putea lucra noi împreună cu Comisia pentru a introduce o procedură rapidă pentru Curtea Europeană de Justiție, uh, de exemplu, să primești un răspuns de la curte în șase, anu, în, în șase luni, în zece ani. Pentru că dacă trebuie să te adresezi judecătorilor de la curte și să să iei pas cu pas uh, toată procedura juridică mai întâi în statul tău, membru după care la Curtea uh, Europeană de Justiție, ei bine, asta presupune 12 uh, ani și un milion și jumătate de euro. Asta e mult prea mult pentru IMM-uri. Deci, oare se poate să există o procedură rapidă prin care să rezolvăm această situație? Și apoi, pe piața internă, oare n-ar putea să existe până la urmă în toate statele statele uh, membre uh, o legislație uh, unică și apoi, bineînțeles, procedura rapidă ca să nu se mai aștepte pentru soluționarea unui caz timp de 12 ani, să rezolvăm totul în 6 luni, pentru că în 12 ani se pierde impulsul și meme-ul de faliment. Doamna Marcheș. Mulțumesc, domnul președinte. Am apreciat faptul că aici se subliniază importanța simplificării. Fit for purpose. Se folosesc sistemele electronice și noile tehnologii, chiar dacă încă n-am ajuns la blockchain. Oricum, uh, sunt convinsă că inteligența artificială ar putea să consolideze uh, controlele și eficacitatea acestora. Am uh, Uh, o întrebare pentru comisie. Știm că există avantaje pentru simplificare. Simplificarea este adusă de sistemele uh, electronice, există o simplificare a activității pentru serviciile vamale, dar și pentru operatorii uh, economici. Toate aceste lucruri sunt convins au fost calculate și bine gândite. Mă gândesc că abordarea pe care o susținem noi aici este foarte importantă pentru comisie mă gândesc nu doar în ceea ce privește dreptul vamal, ci și alte, în alte domenii care țin de competența noastră. Firește, simplificarea nu înseamnă o reducere a controlelor sau o dereglementare, ci ă, din contră noi aici contribuim la consolidarea eficacității. Apoi m-aș mai referi la un aspect și anume unul mai tehnic, uh, Uh, mi-ar plăcea să știu unde ne aflăm noi în ceea ce privește interoperabilitatea între sistemele uh, informatice vamale și celelalte sisteme publice, printre care uh, cele ale operatorilor economici. Mulțumesc! Mulțumim, doamna Ghiză. Mulțumesc foarte mult. Sunt uh, un eurodeputat nou, prin urmare a fost interesant pentru mine să aflu care sunt dificultățile pentru sistemele informatice. Deja cred că ați răspuns la multe întrebări uh, pe care le-am, le-aș fi avut în legătură cu acest subiect. Am două întrebări. Ați menționat uh, pe scurt uh, comerțul electronic. Puteți dați mai multe detalii în legătură cu impactul uh, creșterii comerțului electronic asupra comerțului în general? Asta creează dificultăți pentru sistemele dumneavoastră, sistemele vamale sau nu? Și apoi o a doua întrebare, deja s-a menționat Brexitul însă s-a și vorbit uh, mult despre soluții electronice, tehnologice pentru a evita o frontieră fizică în Irlanda uh, o chestiune care ar fi extrem de problematică. Oare puteți să vă gândiți la ceva în acest sens uh, pe viitor sau este absolut imposibil? Mulțumesc! Mulțumesc și în cele din urmă, doamna Ghiu. Da, foarte succint. Această prezentare a fost extraordinară, uh, cu excepția unui slide care nu mi-a fost foarte clar. Oare putem să găsim uh, prezentarea? Da, o puteți găsi pe e-meeting, spune doamna președinte. Minunat. Spune doamna Ghiom. Ca și ceilalți colegi, aș dori să adresez o întrebare comisiei care se leagă de uh, uh directiva cu privire la infracțiunile vamale și sancțiunile care se aplică, pentru că acest dosar este blocat de foarte, foarte multă vreme, în ciuda eforturilor care au fost uh, făcute, cred eu, în Parlament pentru a uh, se găsi un compromis adecvat. Uh, mai intervine și problema subsidiarității care continuă să blocheze acest uh, pachet. Cum puteți să faceți să se deblocheze lucrurile. Uh, mulțumim, propun să înceapă comisia, dar vă rog să fiți uh, succint, spune doamna președinte. Mulțumesc. Foarte pe scurt, în ceea ce privește piața internă care este uh, mai ușor accesibilă marilor companii. Trebuie să spun că uh, detaliile care apar în legislația uh, vamală demonstrează faptul că avem <laughs> aceleași uh, reguli, ar trebui să avem aceleași reguli. Prin urmare, problema rămâne la uh, capitolul implementare de către statele membre. Deci, implementarea, cum s-a spus mai devreme, este o chestiune foarte, foarte importantă. Nu putem să facem altceva decât să susținem această idee. Apoi, în ceea ce privește punerea în aplicare, ea se leagă de ultima întrebare adresată, cea a sancțiunilor. Uh, da, avem un proiect de directivă care e discutat de ceva vreme, însă, din păcate, în Consiliu uh, nu s-au prea mișcat uh, lucrurile în legătură cu acest dosar în ultimii ani. Nu pot să vă dau un răspuns prea promițător, uh, pot doar să spun că este o chestiune pe care noi o vom aborda cu noul comisar de îndată ce procesul de numire a comisarilor se finalizează. Suntem conștienți de faptul că în acest moment ne aflăm într-un uh, impas. Uh, uh, înțelegem că Parlamentul își dorește progrese, însă munca în Consiliu este pur și simplu blocată. E o chestiune la care vom mai reveni de îndată ce noul colegi al comisarilor și-a intrat în funcție. În ceea ce privește chestiunea simplificării, și a beneficiilor aduse de simplificarea IT, e bine, la nivel individual noi nu avem cifre uh, Uh, deci nu avem cifre legate de sistemele individuale, pentru că aici există o dificultate, uh, și anume una legată de uh, procesul global Acestea fiind uh, spuse, poate profesorul Stol dorește să reacționeze prin comentariile sale la uh, această uh, întrebare pentru a prezenta potențiale beneficii ale acestor sisteme. Apoi, în ceea ce privește interoperabilitatea, aș uh, dori să rog pe colegul Paolo Santos să ne spună câteva cuvinte. Eu aș dori să fac un comentariu de la tună generală și anume să spun că continuăm să lucrăm de aproape cu alte servicii pentru a vedea uh, ce legături pot fi stabilite între uh, sistemele de tip uh, port, uh, precum și sistemele vamale. În ceea ce privește comerțul electronic, da, există o problemă um, uriașă aici în ceea ce privește cantitatea, volumul decizia la nivelul Consiliului de a face să dispară regula de minimis Uh, presupune că vor exista uh, declarații pentru număr uriaș de noi cazuri. Totul va fi simplificat uh, de procesul care este gândit acum și anume un ghișeu unic pentru importuri. Însă, până la urmă, operatorul trebuie să opteze pentru acest uh, proces. Mai există și alte chestiuni care țin de simplificare, însă nu vreau să intru în uh, detalii. Dar e clar că există aici o mare provocare în uh, a încerca să facem față acestei situații și totul în același timp în care statele membre trebuie să își schimbe sistemele naționale pentru reglementarea importurilor pentru a ajunge la o armonizare a datelor. Eu cred că aceste elemente de armonizare a datelor uh, nu pot fi perfect operaționale, căci ne lisesc anumite elemente. Uh, aș dori să întreb colegii, colegii dacă nu vor și ei să adauge ceva. Nu? Atunci vă mulțumim. Mulțumim, domn profesor Stoll. You have the final word if you want. Veți avea ultimul cuvânt dacă doriți să răspundeți la câteva din întrebările adresate. Mulțumesc foarte mult! Cred că uh, a fost o dezbatere amplă. În ce privește cifrele și impactul economic al întârzierii, al amânării, vă trimit la o serie din studiile efectuate deja de către Departamentul de Politici specifice la cererea acestei comisii. Au fost distribuite electronic și în prezentarea mea m-am referit la câteva cifre. Spuneam, 50 de miliarde se pierd pe an datorită uh, acestor întârzieri. Și uh, cu șase ani de întârziere, asta face 300 de miliarde de euro. Deci uh, trebuie să ne gândim la sistemul nostru vamal care trebuie văzut în context internațional și din acest motiv noi uh, ne-am străduit foarte mult să avem o formulă puternică pe plan mondial prin dezvoltarea unui sistem electronic. Iar acum și din acest punct de vedere uh, pierdem. Există și un acord din partea OMC de facilitare uh, a implementării unor formule electronice. Ă, există standarde care au fost stabilite și iată că acum ne pierdem rolul de pionier pe care l-am avut în acest context internațional în ce privește ă, formulele electronice cu care am putea opera. Mulțumesc, președinta. Încheiem aici ă, discuțiile în legătură cu uh, codul VAMAL. Domnul Manders, foarte pe scurt, dacă am înțeles corect, contribuția Comisiei. Asta înseamnă că statele membre uh, nu încurajează piața internă, pentru că am putea ajunge și la această concluzie. Uh, sunt sigură că uh, vom reveni asupra acestei probleme și cu alte ocazii. Mulțumesc domnului Stoll, domnului Kermod, doamnei Hensel, din partea comisiei uh, au fost uh, lucruri importante pentru că mulți dintre membrii comisiei sunt nou veniți. Și trecem acum la punctul 4b de pe ordinea de zi și avem patru experți pe care de asemenea îi salut. Uh, există trei studii care au fost elaborate în ce privește libera circulație a bunurilor și achizițiile publice și vă propun să întâi să avem prezentarea celor trei studii și după aceea să ne angajăm într-o dezbatere. Vom începe cu profesorul Enkelmeier în legătură cu libera circulație a bunurilor. Știu că sunteți patru, dar doi vor avea o prezentare comună din uh, ceea ce am înțeles eu. Veți dispune de 10 până la 15 minute pentru ca după aceea să rămână timp și pentru dezbatere. Domnule profesor Enkelmeier, aveți cuvântul. Doamna președintă, doamnelor și domnilor, bună ziua! Vă mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați adresat-o să vă vorbesc despre libera circulație circulație a bunurilor dintr-o altă perspectivă decât profesorul Stolz. Ca să nu pierdem timp, uh, vă uh, prezint succint studiul meu. Mă voi referi la chestiuni legale și economice, în ce privește libera articolele 34 până la 36 din tratat după aceea, o trecere în revistă a legislației specifice, mă voi referi la câteva reușite, mă voi referi însă și la unele lacune și, de asemenea, la priorități în ce privește și activitatea viitoarei comisii și uh, voi menționa câteva acțiuni specifice. Să începem cu importanța legislativă. Libera circulație a bunurilor uh, Prevederile din tratat, articolele 34 până la 36, sunt esențiale pentru libera circulație a mărfurilor, sunt uh, prevederi uh, cu uh, funcție de pionierat în acest domeniu și există și o hotărâre a Curții de Justiție în cazul Casis de Dijon în ce privește recunoașterea reciprocă. Asta înseamnă că un produs care a fost distribuit pe una din piețe ale unui stat membru poate fi distribuit uh, pe piața internă. Sigur că statul membru de destinație poate să invoce uh, rațiuni de interes public care ar putea să uh, contravină liberei circulații. Acestea sunt excepțiile. Deci, uh, trebuie să ne gândim uh, fie că interesul statului membru prevalează sau că statul membru uh, nu respectă recunoașterea reciprocă. Dacă statul membru poate să demonstreze restricțiile, apare o problemă la nivel european și pentru Parlamentul European, pentru Comisie, pentru Consiliu, dacă acea chestiune uh, poate fi uh, uh analizată din perspectiva unei zone armonizate sau nearmonizate. Uh, oricum, uh, piața internă este un domeniu suficient de amplu pentru noi pentru activitatea de legiuitori și uh, putem analiza dacă statul membru este în culpă sau nu. Continuând cu importanța legală privind libera circulație a mărfurilor, hotărârea uh, privind cazul Casis de Dijon uh, a dus până la urmă la elaborarea unei cărți albe pentru completarea uh, Uh, regulamentelor privind uh, piața internă în 1986. În contextul Brexitului însă apar din nou probleme în ce privește uh, zona de liber schimb și Uniune Vamală, respectiv piață unică. Știm că și profesorul Stoll s-a referit la Uniunea Vamală. Eu insist acum asupra pieței unice. Care este importanța economică? Cifrele provin dintr-un studiu elaborat de un coleg al meu, Putvara, privind exitul impactul pozitiv asupra pieței interne în ce privește fluxurile interne, 569 de miliarde de euro pe an. Uh, există de asemenea uh, și uh, efecte uh, colaterale 386 de miliarde pe an, beneficiile Uniunii Vamale sunt de 189 de miliarde. Deci iată cât de mari sunt până la urmă beneficiile funcționării unei piețe interne în Uniunea Europeană. În ce privește uh, legislația esențială, Atrag atenția asupra unui studiu pe care l-am elaborat pentru comisia dumneavoastră, care a fost publicat în mai anul curent. Uh, veți uh, găsi uh, copii la ieșirea din sală și dacă nu sunt insuficiente, secretariatul poate să le multiplice. Directiva din 2015, numărul 1535, în ce privește notificarea reglementărilor tehnice și regulamentul din 2019, numărul 515, în ce privește implementarea uh, uh recunoașterii reciproce a mărfurilor. În ce privește zona armonizată, există mai multe regulamente, există uh, o aplicație de ordin general din 2019, uh, numărul 1020. Să începem cu directiva din 2015 prevede două obligații pentru statele membre. Mem- statele membre trebuie să notifice reglementările tehnice Comisiei și după ce au fost uh, notificate trebuie să fie respectate standarde astfel încât uh, să se țină seama până la urmă de propunerile făcute de către statele membre dacă apar uh, și defecțiuni în ce privește regulamentul, până la urmă uh, acest regulament nu mai este aplicabil uh, pe întreaga piață și apare un efect orizontal. Cetăț- cetățenii și oamenii de afaceri vor putea să spune eu nu pot să respect această reglementare și apare un litigiu inclusiv față de actori privați. Dați-mi voie să trec la uh, regulamentul din 2019, regulamentul 515 privind implementarea principiului recunoașterii reciproce. Regulamentul are prevederi de ordin național uh, în legătură cu uh, posibilitatea de a refuza recunoaștere reciprocă în relația cu alte state membre uh, din diverse motive. Noutatea în acest regulament este declarația privind recunoașterea reciprocă, care este elaborată de către producători care afirmă că bunurile pot fi introduse pe piață în alte state membre pentru că sunt respectate toate formalitățile de marketing uh, și ca atare produsul poate să fie importat. Dacă statul membru uh, importator are obiecții, atunci trebuie să aibă o inițiativă în acest sens dacă statul membru deci refuză, trebuie să argumenteze. Statul membru trebuie să creeze puncte de contact pentru produse în legătură cu care cetățenii pot obține informații și pot fi consiliați semnalez că există mai multe platforme online, cum este Solvit, sistemul informațional pentru piața internă, de asemenea portalul Single Digital Gateway, care este intitulat Your Europe și există uh, până la urmă uh, solicitări numeroase pentru aceste portaluri. În ce privește zona nearmonizată, astea ar fi de spus. În legătură cu uh, zona armonizată, uh, există nevoie de specificări pentru tot felul de produse. Regulamentul 1020 uh, din 2019 din iunie anul curent se referă la o serie întreagă de produse și uh, se referă la obligațiile operatorilor economice de a se conforma legislației referitoare la bunurile introduse pe piață. Um, au o responsabilitate legată de aceste bunuri pentru uh, zona armonizată iar autoritățile de supraveghere a pieței trebuie să verifice dacă um, actorii pe piață respectă aceste criterii de conformitate. Există și uh, controle uh, care sunt extinse uh, inclusiv pentru granițele externe ale Uniunii Europene. Este vorba de recunoașterea reciprocă a concluziilor de neconformitate dacă autoritățile naționale constată că produse aflate pe piață sunt neconforme uh, pentru zonele armonizate și atunci aceste incompatibilități uh, trebuie să fie făcute cunoscute în toate statele membre. Acesta este punctul de plecare. Și pentru ca uh, să existe o coordonare între instituțiile statelor membre, organizațiile de supraveghere, uh, acest regulament stabilește o rețea de autorități care să fie coordonată de către Comisie. Deci, în ce privește directiva și uh, regulamentul, există o transparență crescută, există o siguranță fizică, o siguranță legală pentru cetățeni, pentru afaceri și sigur că există și o cooperare între organele administrative naționale și comisie, cel puțin teoretic, cazurile să nu, de neconformitate să nu fie neglijate. De asemenea, există relații cu piețele externe, inclusiv din Statele Unite pentru că ă, deja noi suntem o uniune din 28 ă, de state ă, naționale care nu funcționează chiar ca o federație, dar există reguli și standarde înalte. Pe, voi trece foarte repede pe slide-ul următor, care are mai degrabă o funcție introductivă este o evidența unui barometru pe care l-am efectuat și care demonstrează că integrarea schimbului de bunuri eh, pe piața internă funcționează bine, nu intru în detaliu. Am eh, folosit barometrul pieței interne care a fost publicat recent îmbunătățiri posibile. În zona nearmonizată există uh, o multitudine de canale de comunicare care pot crea confuzie. Dar uh, uh, până la urmă, în zona armonizată există platforme informaționale care funcționează mai bine. Din păcate, eh, există și tratament diferit în ce privește regulile tehnice și eh, diversele eh, decizii prohibitive. Este nevoie de o recunoaștere mutuală pentru că altfel creiem piedici în bunul flux al businessului. Iar în ce, la pagina 17 există o declarație în acest domeniu în care spune că suntem cel mai important exportator de bunuri manufacturate și servicii în 80 de țări, ceea ce demonstrează faptul că Europa este un continent care stimulează uh, afacerile. Însă acest lucru este doar posibil datorită bunei funcționări a pieței interne. În încheiere câteva acțiuni specifice. Um, există acțiuni specifice pe termen scurt, o perioadă de șase luni, dar există și acțiuni pe termen mediu și pe termen lung. Eu sugerez uh, că uh, trebuie să uh, existe reglementări uh, tehnice conform directivei din anul 2015. Cerințele de autorizări publice trebuie să respecte regulamentul 2019 și de asemenea eu propun retragerea declarației de recunoaștere uh, mutuală care a fost adoptată în 2019. De ce? Pentru că această declarație nu este funcțională atunci când un stat membru uh, are obiecții. Deci putem acționa fără această declarație și în dezbatere vă pot oferi detalii. Acțiuni pe termen mediu, solvitul poate deveni uh, un fel de uh, prelegislație, o etapă uh, premergătoare elaborării legislative uh, pentru drepturile cetățenilor și uh, oamenilor de afacere. De asemenea, concluziile trebuie să se concentreze într-un uh, portal digital unic uh, termen, pe termen lung întreaga legislație trebuie să fie unificată într-un cod unic, o parte generală privind instituțiile și procedurile competente, standarde armonizate Um, referitoare la diversele regulamente. În partea generală, de asemenea, trebuie să fie redus numărul uh, instituțiilor autorizate la nivel național. Ar trebui să fie o singură autoritate și un ghișeu unic în acest domeniu deci instituțiile mai au multe de făcut, iar Uniunea Europeană trebuie să asiste statele membre pentru a se dota cu echipamentul necesar și să dispună de finanțele necesare. Și de asemenea trebuie să fie reduse procedurile, să nu fie mai mult de 3 sau 4 modele. Pe viitor, eu cred că trebuie să începem cu 3-4 proceduri simplificate și după aceea să decidem care este produsul care uh, este cel mai adecvat pentru ce tip de uh, procedură. Mulțumesc domnului profesor Engelmeier și acum o prezentare făcută de profesorii Pelmans și Kainer. Și vă rog încercați să respectați uh, timpul de intervenție ca să uh, Uh, ne rămână timpul necesar pentru că va trebui să încheiem dezbaterea la orele 11.45. So, thank you, Madam Chair. Um, with your... Mulțumesc. Cu permisiunea dumneavoastră vom rămâne aici, mai jos, pentru că facem această prezentare împreună. Eu și profesorul Belkman să ne bucurăm că avem ocazia de a vorbi despre evoluția pieței interne și a serviciilor. Am pregătit uh, niște studii detaliate uh, din punct de vedere juridic și economic și vom prezenta câteva puncte esențiale din aceste studii și vom pune mai ales accentul pe faptul că e nevoie de mai multă activitate legislativă. În primul rând, vom spune care sunt provocările în sectorul serviciilor, vom spune care e rolul libertăților fundamentale și vom da exemple de legislație mm, de succes. Vom și de efecte economice și, în al patrulea rând, ce ocazii, ce oportunități există pentru evoluții ulterioare. Serviciul sec- sectorul serviciilor um, e clar un sector esențial, însă există și potențial care poate fi exploatat. Acum să trec în revistă probleme specifice legate de sectorul serviciilor. Serviciile sunt mult mai greu de liberalizat decât comerțul și bunurile. Un motiv, cel puțin la nivel uh, de comerț internațional, este că serviciile au de-a face cu mișcarea, cu circulația transfrontalieră a persoanelor. Serviciile sunt uh, individuale, greu de controlat, deci Controlele de calitate au de-a face cu procedură de autorizare și cerințele, cum ar fi calificările profesionale. De asemenea, diplomele, de asemenea, sunt recunoscute reciproc. Asta mai ales când uh, piețele serviciilor sunt uh, reglementate cu strictețe. Dacă standardele sunt diferite, asta nu doar denaturează concurența, ci uneori face uh, imposibilă adaptarea la locul unde serviciile ar trebui să fie oferite. Tratatul UE uh, abordează această problemă, articol 56 și articolele 49 cu privire la stabilire. Stabilește dreptul uh, de a furniza servicii și de a se stabili. Obstacole și discriminările sunt uh, interzise în general Adică statele membre trebuie să-și recunoască reciproc deciziile de admisie și diplomele din statele de origine. Profesorul Nehelmaier tocmai a vorbit despre asta în cazul bunurilor, însă statele membre ar putea să solicite standarde mai ridicate. De pildă, cerințe de calificare mai stricte, dacă pot justifica asta prin niște cerințe obligatorii. În practică e neclar de multe ori dacă calificările dintr-o altă țară US care sunt echivalente, trebuie sau nu să fie recunoscătoare. Și libertățile fundamentale nu ne ajută dacă procedurile administrative sunt diferite și asta duce la principale două obstacole pentru un serviciu care să fie furnizat în UE. Calificarea s-ar putea să nu fie recunoscută, iar procedurile administrative nu sunt transparente și mai ales în ceea ce privește IMM-urile, sunt uh, un obstacol în ceea ce privește furnizarea unui serviciu transfrontalier. Aceste probleme nu pot fi soluționate în mod eficace cu ajutorul uh, libertăților fundamentale. E nevoie de legislație secundară pentru a crea o piață reală a serviciilor. Legislația secundară are patru funcții. În primul rând, stabilește care sunt, uh, stabilește o vizibilitate a libertăților fundamentale. Standarde comune, de asemenea, pot fi stabilite, de pildă, pe piețele financiare și, pot fi, și astfel nu vor mai fi necesare ajustări suplimentare. În al treilea rând, condițiile pentru a limita recunoașterea reciprocă a standardelor diferite pot fi reglementate și nu trebuie uh, subestimată importanța cooperării administrative pentru a înlătura obstacolele administrative. Domnul Manders a pus o întrebare în acest sens. Toate acestea au fost abordate cu succes în ultima perioadă legislativă. Avem exemple aici. Directiva serviciilor pe de o parte, reprezintă o codificare a jurisprudenței Curții Europene de Justiție, oferă drept de acces furnizorilor de servicii și restricționează anumite excepții în statele membre prin interzicerea anumitor reguli naționale prea stricte, care oricum existau din motive protecționiste. Dincolo de asta, procedurile administrative, într-o oarecare măsură, sunt simplificate și se face o supraveghere parțial coordonată. Directiva serviciilor e un bun punct de pornire. Oferă claritate, însă o văd pe doamna Gebhard aici, însă e oarecum limitată în ceea ce privește sfera de aplicare. E un compromis legislativ și problema e implementarea proastă. Recunoașterea nu e optimă și comisia va, vă va spune asta clar în uh, tabelul de bord cu privire la sectorul serviciile. Și asta se aplică și calificărilor uh, și directivei cu privire la calificările profesionale. Acum, ce mai trebuie făcut? Uh, în 2016, Comisia a propus un pachet al serviciilor, dar nu a fost implementat. O parte din programe nu au fost completate, cum ar fi directiva cu privire la notificări. E încă la Consiliu. Aici avem un mecanism care deja e cunoscut în directiva serviciilor, însă care introduce o cerință de notificare pentru măsurile luate de statele membre uh, care restricționează libertatea de a uh, furniza servicii și comisia trebuie să evalueze dacă astfel de restricții sunt justificate. Însă unele state au simțit, au crezut că se merge prea departe. Deși uh, IMCO a venit cu niște amendamente foarte corecte în acest sens acum 2 ani. Avem și directiva e-card pentru a simplifica procedurile de recunoaștere reciprocă unul din, unele din obiecții fost legată de faptul că există standarde diferite, deci există o concurență neloială, dar de fapt până la urmă din motive de protecționism s-a acționat. Și în ciuda unor neajunsuri, ă, actele legislative anterioare au avut efecte economice foarte pozitive, așa cum vă va ilustra domnul Pelkmans ă, mai detaliat acum. Deci aveți cuvântul, domnule Pelkmans. I will just eu oh. aș vrea doar să vă reamintesc că uh, nu dumneavoastră, doamne Gephardt, care cunoaște situația foarte bine, că noi ne-am concentrat nu doar pe piața internă, ci și pe directiva serviciilor, pe partea armonizată, pe infrastructuri, bineînțeles, care au o legătură foarte strânsă cu piața serviciilor. Ne-am concentrat pe directiva servicii și vestea cea bună e că atunci când doamna Gebhardt cu Parlamentul au trebuit să înghită vreo câte, erau 400 de amendamente, um, au fost și manifestații, deci a fost un dita mai tantamu care a durat un an de zile, însă acum iată e pace și liniște cu directiva de servicii și cifrele sunt bune și nu e o directivă nedreaptă pe ansamblu. Bine, nimic nu e perfect, însă să prezenta acea imagine de directivă incorrectă, cu beneficii doar pentru unii, dar iată că până la urmă n-a fost așa. Vreau să vă spun, cu cât disciplinează această directivă ceea ce fac statele membre și cu cât înleznește mai mult mișcările transfrontaliere, cu atât mai bine pentru creșterea economică și asta se poate face într-un mod just și corect. Creșterea economică a Uniunii Europene nu mai e posibilă fără un sector al serviciilor vibrant. Pentru toate serviciile, să mai ales pentru cele ce sunt în directiva servicii. Dar nu e vorba doar de servicii. Serviciile oferă competitivitate industriei. La OCDE, unde s-a studiat acest lucru, uh, s-a ajuns să se știe acum mai mult despre importanța serviciilor uh, față de bunuri. E ceva ce nu vedem în mod direct. Acum 10 ani nu ne dădeam seama de acest lucru la um, nivel internațional avem această dovadă, dar și la nivel interior, în um, Uniunea Europeană, situația e oarecum asemănătoare. 53% din bunurile comercializate sunt servicii corporate. Servicii comercializate între companii. Și 60% de aceste servicii sunt oferite de companii, sunt create de companii. De 50% înseamnă mai mult de jumătate. Deci dacă ai un sector al serviciilor vibrant și competitiv, are de câștigat industria, bineînțeles. Productivitatea, creșterea productivității în servicii e mult sub cea din SUA. Și chiar dacă nu ne dorim uh, firme precum McDonald's, să nu uităm că nu e vorba doar de McDonald's Există probleme sistematice legate de creșterea productivității în UE și directiva servicii e o modalitate de a ne descurca mai bine pentru a avea o piață mai competitivă. Deci cu productivitate crescută și deci cu creștere economică pe termen mai lung. La cererea Comisiei IMCO de acum 10-11 ani, deci am venit cu acest raport în februarie în legătură cu estimările pe care le avem. Beneficiile economice ale directivei uh, servicii de la, modul, de la momentul de intrare în aplicare până acum e de aproximativ 236 de miliarde de euro. Deci directiva servicii poate fi văzută ca un pahar pe jumătate plin sau gol, însă totuși deja a oferit beneficii. Însă informațiile pe care ne-am bazat nu sunt suficiente, am fi putut face mai, mai multe. Și e drept de asemenea că și Comisia Europeană a făcut uh, mari eforturi. Dar problema evidentă de care știm cu toții e Consiliul, anumite state membre care au uh, pus bețe în roate, bineînțeles cât au putut la directiva servicii. Și situația e complet diferită, nu e aceeași în cele 28 de state membre. Însă, indiferent de ce spunem noi aici, la Consiliu în continuare se pun obstacole, se încetinește uh, top, cu tot posibilul. Acum, avem și testul de proporționalitate. Avem o directivă acum, tot datorită presiunilor făcute de Parlamentul European. Și până în momentul respectiv, testul proporționalității nu era luat în serios de statele membre. Deci ar fi trebuit să facă studii de statele membre. Dacă vă uitați la detalii, veți fi șocați. Dar nu toate statele membre n-au făcut-o. Ă, instalațiile, construcțiile, sunt alte sectoare pentru care s-au făcut studii foarte detaliate și e important să vedem că încă veți avea mult de lucru dumneavoastră Comisia IMCO în următorii 5 ani. Și acum îi dau din nou cuvântul colegului meu. Nu prea mai am mult timp. Aș vrea să prezint câteva din prioritățile pe care IMCO și Parlamentul le pot avea în următorii 4-5 ani. Credem că în sectorul serviciilor uh, merită să avem o nouă strategie, un nou program pentru servicii. Mai ales dacă ne gândim la dificultățile pe care le au IMM-urile. La ce ne-am gândit? Directiva servicii ar putea fi consolidată prin extinderea sferei de aplicare. Să ne gândim la niște standarde comune eventual și din punctul meu de vedere cred că ar trebui să fie adoptată o directivă de aplicare pentru a face față neajunsurile. Contactul unic, ghișo unic uh, trebuie reglementat. Regulamentul portalului unic e un punct bun, dar trebuie făcute mai multe și avem nevoie de o cooperare digitală și administrativă reală în sectorul serviciilor. O piață comună digitalizată înseamnă multe de făcut. Avem uh, întârzieri în ceea ce privește evoluția altor regiuni, deci e nevoie de măsuri de sprijin pentru a asigura un flux liber de date între statele membre. Directiva cu 2.0 la, cu privire la calificările profesionale și aici se pot face mai multe. Mai multe profesii pot fi armonizate. Problemele de recunoaștere trebuie soluționate directiva cu privire la cardul profesional nu se aplică decât la cinci profesii și ar putea fi extinsă mult mai mult. Și de asemenea și punctele de contact unic ar trebui extinse. Și acum gândindu-ne la servicii și la protecția consumatorului, e important să se creeze încredere în furnizarea de servicii transfrontaliere și bineînțeles că aici ne putem gândi la multe detalii alte priorități acum din studiul nostru. Ne concentrăm de pildă pe detașarea lucrătorilor, proceduri de TVA, de înregistrare a angajaților, deci se pot face multe. Deci în studiu veți găsi toate aceste informații. Acum, ce sugestii avem pentru Comisia IMCO noi? E activitatea dumneavoastră normală, vă pregătiți acum, bineînțeles, pentru audierea uh, comisarilor, veți avea posibilitatea de a prezenta, de a face această propunere atunci. Aici avem o schiță de agenda, de deci ce s-ar putea face de-a lungul timpului. Lucrurile evoluează încet în e, dar trebuie să ne punem repede pe, pe treabă. În 2020 să se dezvolte strategia pentru servicii deoarece potențialul economic uh, e foarte mare. Poate dumneavoastră, domnule Pechel, m-ați dorit să vorbiți despre asta. Asta am făcut-o pentru studiul uh, din februarie, pentru IMCO, la servicii profesionale, pe baza tuturor studiilor făcute de comisii și de noi informații din sectoare specializate. Vreau să subliniez faptul că deja asta înseamnă foarte mult, dacă ne uităm la cifre, însă nu știm suficient de mult. Dar la sectorul vânzării cu amănuntul nu avem date clare în legătură cu restricționările existente și cu eventualele îmbunătățiri dacă n-ar mai fi restricții. De multe ori nu avem suficiente informații. De asemenea, știm că și Comisia finalizează acum un studiu foarte detaliat uh, cu privire la legislația din statele membre, legislație în vigoare, uh, domeniul serviciilor. Însă ei nu se bazează pe ceea ce raportează statele membre, ci avocații au mers în 28 plus 3 țări, deci în 31 de țări, pentru a auditorii deci s-au dus să verifice fiecare specificație uh, individuală pentru a vedea dacă există conformitate față de directiva servicii. Și acest studiu ne va oferi o nouă bază pentru a avea un nou studiu care e, ur- e foarte necesar. Și în ultimul rând, există și așa numitele valori ex post, după cum știți foarte bine. Și sistemul de valori ex post e cam slab, aș zice eu. A tot fost criticat și îl critic și eu în raportul meu pe mai multe pagini. O evaluare ex post serioasă la directiva servicii nu s-a făcut niciodată. Este o evaluare de acum 3 ani însă e inclus într-un alt studiu ca anexa 4, deci ar trebui să se facă o evaluare expost nouă, foarte serioasă, pe baza căreia dumneavoastră, ca Parlament, puteți hotărâ ce anume trebuie făcut mai bine. Cifrele acum, ce putem obține și în concluzie vă mulțumim pentru interesul dumneavoastră și Vă atrag atenția deci asupra acestor studii. Suntem, bineînțeles, la dispoziția dumneavoastră pentru orice um, altă formă de sprijin uh, științific uh, pentru activitatea dumneavoastră. Vă mulțumesc și acum domnul Becker în legătură cu achizițiile publice. Thank you, Mr. Chairperson. Uh, Mulțumesc, uh, doamnă președinte, stimați eurodeputați, uh, stimată comisie. Achizițiile publice, ce înseamnă acest termen? Practic, e vorba de achiziționarea de bunuri și servicii prin intermediul organismelor întreprinderilor publice. Dacă ne uităm puțin la PIB-ul Uniunii Europene, Uh, vorbim despre 16 miliarde și 16% din uh, această sumă este reprezentată de uh, achiziții publice. Deci o cotă destul de semnificativă. Ce s-a realizat până acum, ce am obținut până acum în ultimele mandate ale Parlamentului? Destul de multe directive care vizează uh, Uh, facturarea electronică, înaintarea electronică a acestor documente și apoi din 2023 uh, uh, trebuie să înțelegem că anumite prevederi vor fi uh, obligatorii. Important este să înțelegem că aceste lucruri sunt esențiale pentru Uniunea Europeană și pentru IMM-uri. IMM-urile în Uniunea Europeană reprezintă practic 99,8% dintre întreprinderi, din totalul întreprinderilor, 67% din forța de muncă uh, și 58,6% din uh, cifra de uh, afaceri. În ceea ce privește uh, numărul participanților la licitații, din 2016 la 2017 s-a înregistrat o creștere la 54,8% la 59,3%, iar în ceea ce privește valoarea a existat o creștere de la 800 de uh, milioane de euro uh, o sumă reprezentată de IMM-uri și 1,3 miliarde de euro o sumă um, care revine marilor companii, procentul care revine marilor companii. Dar oare ne chiar putem baza pe aceste date? Deocamdată nu, <laughs> însă lucrurile se îmbunătățesc. Există sistemul TENS, uh, cel al licitațiilor publice uh, afișate zilnic, care un uh, sistem n-a fost obligatoriu până în 2016, însă în 2016, în aprilie, acest sistem a devenit obligatoriu, astfel cât datele au devenit unele pe care ne putem baza din ce în ce mai mult însă adesea există și o interfață manuală între ofertanțe și datele legate de licitație care sunt oferite Uniunii Europene. Pe dreapta aveți o imagine care vă arată că foarte multe date încă mai lipsesc. Dacă e să mai analizăm niște cifre, nu putem fi siguri că ne putem baza pe aceste date, pentru că în 2009 aceste date nu erau cu toatele obligatorii în sistemul Tend. Prin urmare, uh, avem mai multe contracte, am crescut la 235 de mii, la 445 de mii, dar nu putem înțelege dacă această creștere este una reală sau una furnizată prin datele pe care le aveam doar. Același lucru este valabil și pentru valoarea contractelor uh, oferite prin licitații electronice, uh, ajungându-se de la aproximativ 200 de miliarde uh, de euro la 500, peste 500 de miliarde de euro. Oare s-a întâmplat așa pentru că avem mai multe date sau că, pentru că lucrurile au stat așa în realitate? Deci uh, datele uh, sporesc uh, ca număr în sistemul T și asta ne permite să facem pe viitor analize mai bune. Ne putem baza pe date doar atunci când acestea sunt de calitate și atunci când putem să ne organizăm luarea de decizii în baza acestor date bune. Haideți să ne uităm puțin la uh, Uh, cota licitațiilor uh, pentru un singur ofertant. Practic aici nu prea vorbim despre concurență, însă totuși putem observa datele. Din 2009 până în 2017 puteți observa cum au stat uh, uh evoluția. Sunt uh, Uh, state pentru care aceste licitații sunt mai mult de 25% din totalul uh, uh, licitațiilor, deci licitații cu un singur ofertant. Slovenia și în Polonia, peste 50% dintre toate licitațiile au presupus doar un singur ofertant. Găsiți mai multe date despre acest subiect în studiul pe care îl regăsiți și la intrarea în sală. Cum putem să estimăm potențialul pentru viitor? Încotro ne îndreptăm? Pentru licitații publice va rămâne valabilă ideea că trebuie să analizăm procesele. Iar pentru îmbunătățirea proceselor există trei pași de urmat – Trebuie lăsat pe din afară tot ce nu este necesar și trebuie simplificat procesul, după care acest proces trebuie să devină și automat. Dacă procedăm în această secvență, lucrurile pot să se desfășoare așa cum trebuie. Așadar, dacă vrem să avem procese bune, trebuie să găsim procese digitale de uh, achiziții, procese care să fie digitalizate până la sfârșit. Și totul funcționează doar dacă lucrurile uh, pot să se bazeze pe un nivel bun de interoperabilitate, iar interoperabilitatea este factorul cheie pentru uh, succesul uh, uh achizițiilor publice electronice. Deci e nevoie de uh, integrare sectorială, pro, sectorul uh, public și cel privat trebuie să integrate, apoi integrare regională, toate cele 28 de state ale Uniunii Europene trebuie să fie integrate și apoi e nevoie și de o integrare funcțională, de exemplu, uh, sistemul uh, telecomunicațiilor, energiei, băncile și așa mai departe. Și apoi, ceea ce funcționează foarte bine este interoperabilitatea uh, în Estonia. Este vorba despre uh, ceea ce uh, numim X-Road, ca și uh, exemplu. Acolo toate bazele de date pentru telecomunicații, pentru energie, pentru achiziții publice sunt interconectate uh, prin uh, uh acest strat de interoperabilitate Uh, prin urmare, toate datele ajung apoi la bazele de date specifice pentru uh, analize, iar asta funcționează cu adevărat foarte bine. De exemplu, Finlanda acum se alătură uh, acestui proiect uh, X-Road Interoperability uh, pentru a folosi ceea ce s-a făcut deocamdată uh, în acest sens în Estonia. doar dacă există astfel, un astfel de nivel de interoperabilitate uh, care presupune aceeași structura datelor, o interoperabilitate de altfel și la nivel semantic, adică se înțelegem același lucru prin termen ca factură, preț, uh, reducere de preț și așa mai departe. De exemplu, în Germania există 53 de definiții diferite uh, ale venitului. Așadar, dacă ne dorim aceleași date în state diferite, trebuie să începem uh, procesul la nivel național și să definim exact termenii. Ce înseamnă preț? Ce înseamnă acțiune? Ce înseamnă cotă? Ce înseamnă venit? După care putem ajunge de la un uh, nivel uh, care integrează mai multe entități la uh, un ghișeu unic. Adică, ideea este că vorbim adesea despre modele uh, B2C, de exemplu business to customer, uh, de la afacere la client și alte asemenea modele, însă ideea este că trebuie să schimbăm perspectiva de la guvern la cetățean sau de la guvern la mediu de afaceri, prin care fiecare serviciu are altă uh, uh, interfață, la o nouă perspectivă, să trecem de la cetățean sau mediul de afaceri înspre uh, uh, guvern. Adică o, o fază să țină de guvern, o alta uh, de achizițiile publice prin intermediul guvernului. Uh, Haideți să vedem cum uh, se petrec lucrurile astăzi. În Germania avem 14 uh, uh, ministere interne, 16 state, avem peste 10.000 de com comune și fiecare autoritate administrativă poate alege ce sistem de licitații să folosească. Și avem 28 de state și în fiecare țară, uh, la niveluri diferite, uh, se pot folosi diverse sisteme de licitație. Așadar, este aproape imposibil, mai ales pentru o întreprindere mică sau mijlocie, să aibă o imagine de ansamblu uh, asupra locului în care poate să acționeze pentru o licitație. E aproape imposibil. În Estonia există un singur sistem, un singur sistem foarte transparent, unde apar toate licitațiile, uh, toate ofertele care au fost aprobate, toate sumele de bani uh, implicate într-o anumită licitație și așa mai departe. Deci asta este transparență, iar transparența este primul element și cel mai crucial pentru a exista concurență bun, potențialul viitor așadar. Mai întâi trebuie să avem date bune și interoperabilitate între sistemele de licitație și sistemul TED. Sistemul de analiză, așadar. Așadar, s-ar putea folosi toate datele din sistemul TED pentru analiză. Ceea ce ar, ar, ar trebui să faceți dumneavoastră, cei din Parlament, ar fi uh, să oferiți uh, posibilitatea de a se înregistra date uh, primare, primordiale în TED, după care aceste date să fie oferite tuturor, astfel încât acestea să poată fi analizate. pentru a înțelege clar cum funcționează achizițiile publice astăzi. Următorul punct uh, este cel al uh, uh, politicilor bazate pe date. Poți ajunge la decizii bune doar dacă ai date bune. Așadar, îmbunătățirea datelor în sistemul TED pentru achizițiile publice este un lucru esențial. Doar după aceea putem să ajungem la posibilul beneficiu al achizițiilor publice Uh, care este până la urmă substanțial. Deci avem trei lucruri de făcut. Standarde, standarde, standarde. Uniunea Europeană standardizează așa de multe lucruri și ar trebui să facă încă și mai mult în ceea ce privește standardizarea în era digitală pentru a putea permite ca achizițiile publice electronice să se petreacă în cadrul unor procese digitalizate până la capăt. Uh, standardizarea este elementul cheie pentru interoperabilitate. Există standarde la îndemână și cred eu ar merita să uh, reflectați la uh, Uh, a face în aceste standarde uh, unele obligatorii pentru toate statele Uniunii Europene, pentru că asta ar ajuta uh, achizițiilor publice, asta ar ajuta la schimbul de bunuri și servicii și uh, ar asigura cu adevărat o piață unică. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumim, domnule profesor Becker. Mai avem 20 de minute mm, aproximativ la dispoziție pentru discuție. Uh, voi da cuvântul mai întâi coordonatorilor, uh, câte un minut fiecăruia. Uh, pentru o întrebare, după care uh, putem trece la răspunsuri. Uh, puteți să adresați eventual uh, întrebările direct uneia dintre experți, pentru că așa lucrurile ar fi mai eficiente. Mai întâi, domnul Schwab. Mulțumesc, doamna președintă. Foarte scurt, în legătură cu studiul privind libera circulație a bunurilor, pot să uh, aflu uh, dacă putem ajunge la concluzia că astăzi, în calitate de prestator de serviciu, e mai ușor să acționezi într-un stat terț, cum ar fi Canada, decât în interiorul Uniunii Europene? Din partea și de doamna Grapini. Hmm? Mulțumesc mult, thank you very much. Um... Ok, uh, aș avea multe întrebări, dar numai una pot să pun, pentru că timpul e foarte scurt. Um, ați, uh, mă, mă refer la ultima prezentare legată de achizițiile publice, pentru că despre vă am vorbit la prima parte. Um, este foarte clar că situațiile statistice arată că IMM-urile nu au încă drum liber la achizițiile publice credeți că noi am putea uniunea europeană să uh, intervenim prin reglementare ca într adevăr accesul imm urilor la achiziții publice printr o transparență și evident prin proceduri simplificate să poată în mod real să aibă loc sau nu? Thank you. On behalf of... Mulțumesc. Din partea grupului Renew, dorește cineva să pună o întrebare? Nu? În partea verzilor, doamna Cabasini. Mulțumesc. O observație în legătură cu achizițiile și o întrebare legată cu serviciile. Mulțumesc uh, în legătură cu prezentarea uh, beneficiilor directivei privind serviciile mă întreb dacă există și vreun studiu în legătură cu uh, alte probleme, mediul înconjurător, calitatea serviciilor, condițiile de muncă, pentru că această creștere, de fapt, implică uh, mai multe domenii și care pot fi efectele benefice și asupra altor uh, domenii. În ce privește achizițiile publice, statele membre au semnat uh, și obiectivele dezvoltării uh, durabile. Și uh, mă întreb cum prin achizițiile publice putem să ne transformăm mediul de afaceri, consumul să devină mai durabil, iar de asemenea, mă interesează dacă există cifre în legătură cu achizițiile durabile și noi putem îmbunătăți durabilitatea în domeniul achizițiilor publice, pentru că este o solicitare. Mulțumesc din partea grupului IDE. Mulțumesc, doamnă președintă. Mulțumesc și pentru prezentările care sunt foarte utile pentru noi. Două întrebări. Una, bună, libera circulație a bunurilor și uh, cum poate Comisia din Bruxelles să ajute statele membre Uh, pentru uh, a avea uh, un sistem solvit care să funcționeze foarte bine pentru că trebuie să existe până la urmă și accesibilitate în limba română, în limba greacă la Solvit. Și după aceea, piețele publice există dificultăți în Franța, dar probabil că și în alte state membre. Deci mă întreb cum am putea să instaurăm uh, obligativitatea utilizării uh, limbii uh, franceze, pentru că există din motive de securitate obligația ca de pildă un conductor de tren să folosească limba maternă eu cred că uh, trebuie ca toți lucrătorii uh, din Franța să stăpânească limba franceză. Mulțumesc. Din partea GUE nu dorește nimeni să intervină. Deci atunci uh, domnul Stefanici este înscris la cuvânt. Mulțumesc, doamna președintă. În ce privește libera circulație a bunurilor, Domnul mai a vorbit despre aceste aspecte și în Comisia IMCO ne interesează foarte mult uh, problematica liberei circulații a mărfurilor. Înțeleg că există o evaluare pozitivă a acestei domenii, dar există și o recomandare că ar trebui să retragem declarația privind recunoașterea mutuală nu înțeleg uh, exact de ce uh, faceți această solicitare, pentru că această declarație a fost una voluntară și uh, lumea afacerilor a apreciat existența acestei declarații. Sigur, din punct de vedere teoretic nu este uh, imperios necesară, dar operatorii din teren uh, au salutat existența unei asemenea declarații, deci ecoul a fost pozitiv. Nu uh, sunteți îngrijorați că prin retragerea acestei declarații lucrurile ar putea să se înrăutățească? Mulțumesc, doamna Rodriguez Pereiro. Sí, muchas gracias, presidenta. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea și eu să le mulțumesc tuturor celor care au intervenit. Eu nu sunt membru acestei comisii, eu sunt membru la Comisia pentru Comerț uh, Internațional, însă uh, cu toții, în cadrul nostru de competență, avem multe interese și obiective în comun, de aceea mă aflu astăzi aici. Întrebarea mea este pentru primul expert. Uniunea Europeană are o Uniune Vamală, are o Uniune a taxelor vamale, dar nu o Uniune Vamală în adevăratul sens al cuvântului, deoarece dacă nu avem o structură de mecanisme de control armonizate perfect și aplicate la fel, nu putem vorbi de o Uniune Vamală. Și asta creează o adevărată concurență neloială, deoarece există mecanisme diferite de a acționa în ceea ce este controlele în diferitele porturi de intrare. Comisiile INTA și IMCO în mandatul anterior au prezentat un raport din, primă, din proprie inițiativă cu măsuri necesare pentru a armoniza situația dat fiind mandatul doamnei Ursula von der Leyen. de a, și promisiunea dumnei de a oferi Parlamentul European uh, posibilitatea de a avea inițiativă legislativă. Deci credeți că acest raport va fi luat în calcul acum? Credeți că vor fi făcute propuneri? Mulțumesc! Thank you! Mulțumesc! Vă rog să respectați timpul de intervenție. Domnul Manders. Mulțumesc, doamna președintă. Doresc să felicit pe autorii studiilor. Ehm, de fapt, concluzia este că piața internă nu funcționează încă într-o manieră optimă. Ehm, mă raliez întrebării colegului Andreas Schwab pentru că uh, domnul Eberhard din Germania, uh, uh, un cetățean simplu, ne-a adresat solicitarea de a simplifica procedurile de achiziție publică pentru că domnul dr. Becker spune dacă există 50 de definiții diferite pentru venit în Germania, este practic imposibil să uh, participi la o licitație publică. Există foarte multe piedici și cred că este necesar și am văzut că și Comisia și Parlamentul sunt aliați în a încerca de a simplifica lucrurile. Cred că statele membre care nu sunt dispuse să simplifice lucrurile și pun piedice uh, piedici uh, IMM-urilor din uh, statele lor, să fie obligate să respecte prevederile directivei serviciilor de pildă. Există foarte mulți tineri care circulă liber prin Europa, dar asta duce până la urmă și la o hemoragie a creierelor și trebuie să avem în vedere acest aspect. Mulțumesc. Următoarea intervenție. Mulțumesc. Dacă am înțeles bine, achizițiile publice locale au o contribuție doar la 6% uh, în contextul general pentru că există foarte multe uh, piedici birocratice. Ce recomandați? Care este marea provocare? Cum putem îmbunătăți până la urmă achizițiile uh, transnaționale? pentru ca uh, să iasă din, situația să iasă din acest impas. Mulțumesc! Sper că voi primi și eu, spre domnul Bonoșu, un răspuns la întrebarea mea este poate o chestiune mai degrabă de natură politică. Este posibil să existe până la urmă standarde comune pe plan european și cum putem îndemna până la urmă statele membre să armonizeze uh, sistemul de achiziții publice? Președinta, mulțumesc. Pot să îi rog pe experți să răspundă la întrebări, dar de asemenea într-o manieră foarte concisă, poate în ordinea prezentărilor. Profesorul Enkelmeier, primul. Um, mi-a fost adresată o întrebare în contextul sugestiei mele ca uh, statele membre să uh, dispună de resursele financiare uh, necesare pentru acel ghișeu unic, dar trebuie să ne gândim și care sunt până la urmă resursele Uniunii Europene. Eu cred că uh, trebuie să facem eforturi din acest punct de vedere. Altă întrebare legată de declarația privind recunoașterea reciprocă. Da, într-adevăr este voluntară, dar în articolul 5, aliniatul 5 din directivă, autoritățile de supraveghere a pieței de pe plan național pot să folosească absența declarației ca o condiție de a avea obiecții. Deci, iată un dezavantaj. Eh, și eu cred că ar trebui să avem în eh, vedere și posibilitatea de a retrage această declarație, pentru că în acest context declarația nu este de folos pentru funcționarea pieței. Prima întrebare uh, adresată de domnul Schwab. Uh, este plauzibil ca un prestator de servicii din Uniunea Europeană să găsească un teren mai uh, facil într-un stat terț? Da, este posibil, e o rușine. Dar trebuie să ne gândim la contextul internațional Uh, lucrurile uneori nu sunt comparabile cu contextul european. Uh, asta însă poate și pentru că anumite state membre nu implementează directiva uh, și nu respectă drepturile fundamentale, libertățile fundamentale. În ce privește standardele serviciilor financiare, da, uh, este câteodată mai simplu să acționezi în Singapore sau în uh, altă regiune de pe planetă decât în Uniunea Europeană datorită numeroaselor cerințe pe care le formulăm noi. După aceea, în ce privește uh, impactul asupra mediului, și domnul Beckman a spus ceva statele membre pot să restricționeze până la urmă funcționarea serviciilor uh, datorită unor criterii de mediu. Trebuie până la urmă să ne gândim la o proporționalitate a deciziei, pentru că, sigur, există și o politică de mediu a Uniunii Europene. Este un uh, conflict câteodată, însă, care este rezolvabil. În ce privește uh, serviciile poți să uh, sancționezi eventual uh, anumite state membre. Trebuie să ne gândim uh, și la uh, uh, modul în care acționează anumite state membre în ce privește cerințele de calificare și cum uh, efectua, uh, afectează ele serviciile. Există o directivă privind notificarea care permite un dialog structural între statele membre. Deci, eu cred că merită să uh, continuăm calea în acest sens. Iar în ce privește uh, aspectele legate de uh, brain drain, de uh, emigrare, de hemoragia creierelor. Da, sunt într-adevăr probleme. Există standarde diferite privind calificările profesionale. Directiva prevede multe standarde, dar trebuie să ne gândim și cum afectează ele situația reală Uh, pentru că a stabili standarde în acest domeniu poate că este uh, mai dificil, dar și mai puțin eficient decât uh, standardele legate de bunuri. La începutul elaborării directivei privind serviciile și doamna Gebhardt știe cum stau lucrurile, au fost uh, aspecte legate de libera circulație a lucrătorilor care nu puteau fi cuprinse în directiva privind serviciile. Există situații uh, care pot să fie conflictuale, dar până la urmă există și o strictă legătură. Iar în evaluarea pe care a făcut-o comisia, anumite aspecte nu sunt analizate, deși ar merita să fie analizate. Nu este o declarație politică din partea mea acum, sunt chestiuni serioase și uh, eu cred că în evaluarea ex post care este foarte necesară să avem în vedere toate situațiile legate de impactul produs. Nu vorbesc de uh, aspecte de tip hard facts, ci și de aspecte colaterale în legătură cu achizițiile publice și posibilitatea de simplificare a procesului, cum putem să avem garanția că toată lumea poate să participe la licitații. Sunt convins că acest lucru poate fi posibil prin crearea unui fel de suprasistem. Există sistemele de licitații care sunt foarte diferite, iar dacă Parlamentul ia o decizie în legătură cu interoperabilitatea și de crearea unui uh, suprasistem, poate că lucrurile ar putea să funcționeze, dar noi suntem acum la începutul unei noi legislaturi și aș vrea să văd la încheierea acestei legislaturi că există un sistem unitar care să poată să țină seama de diversele aspecte um, și sisteme care funcționează la nivelul diferitelor state, diferitelor ministere. Este o chestiune de voință politică până la urmă. Dacă vrem acest lucru, din punct de vedere tehnic, el nu ar fi o problemă. Dar trebuie ca cele 28 de state membre să uh, demonstreze voința în acest sens. Iar dacă Parlamentul European va decide că uh, toți licitatorii trebuie să Uh, se adreseze acestui suprasistem, atunci putem crea posibilitatea tuturor statelor membre și tuturor nivelurilor să se implice. Eu nu sunt politician. Este posibil, dar este o decizie care uh, trebuie să fie luată și atunci uh, toate companiile, fie că sunt întreprinderi mici, întreprinderi de dimensiuni medii sau mari companii, se pot adresa Um, prin acest um, sistem și să participe. Președinte, mulțumesc foarte mult pentru aceste discuții. Uh, toți ne dorim uh, ca piața unică să funcționeze tot mai bine Vă propun acum să mergem mai departe, pentru că uh, mai avem o prezentare din partea doamnei Superti, din partea Comisiei, privind barometrul uh, legat de piața unică. Comisia își dorește un feedback în legătură cu evoluțiile viitoare uh, pentru acest barometru și pot să vă spun de pe acum că uh, uh, până pe 27 septembrie um, acest studiu poate să fie finalizat, completat, avem posibilitatea prin internet să facem observații. Acum uh, vă ofer 10, cel mult 15 minute pentru a prezenta pe scurt acest barometru. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Într-adevăr, intenția nu să fiu cât mai precisă cu putință și să <clears throat> subliniez principalele puncte pentru a avea și posibilitatea unei scurte discuții cu dumneavoastră pentru eventuale bunătății. Deci, bună dimineața tuturor! E o onoare să mă aflu aici, în fața acestei comisii nou înființate. Trebuie să vă spun că această prezentare vine în urma unei scrisori pe care Timo Peisen, în directorul nostru general, va adresat-o dumneavoastră în luna iulie, scrisoare în care sublinia existența și importanța așa numitelor instrumente de pe piața unică pentru ca piața unică să fie o realitate pe teren sau cel puțin să ne ajute să avem o piață unică pe teren. I had slides uh, uh, uh, which, perhaps would help the... Um, Am și un slide care sper că va putea să fie văzut pentru a ne ajuta în prezentarea noastră. Indeed. So, uh, this is quite self-explanatory. Uh, e clar despre ce vorbim. Vă vom prima, vom prezenta acest tablou, însă acesta face parte dintr-o imagine mai mare, care este uh, care e prezentată la stânga, acolo, Your Europe, e un instrument pentru a informa pe cetățeni și a informa în legătură cu drepturile de pe piața unică. Ne mândrim foarte mult deoarece e portalul cel mai vizitat de către comisie. Rezultatele bune sunt aici, deși cu ajutorul dumneavoastră, bineînțeles că vom uh, încerca să creștem și mai mult uh, numărul de persoane informate. Deci e vorba de informare, încercăm de asemenea, oferim de asemenea consiliere prin intermediul unor avocați care sunt la dispoziția cetățenilor și companiilor pentru a le răspunde la întrebări ce țin de chestiuni privitoare la piața unică. După aia avem Solvit, pe care îl cunoașteți. Bineînțeles, este un instrument informal care uh, există în statele membre pentru a ajuta la soluționarea litigiilor și a conflictelor într-un mod informal, prin punerea în legătură a administrațiilor la nivel național. IMI este o bază de date pentru ca legislația de pe piața unică de să fie pusă în aplicare prin conectarea administrațiilor naționale este aplicabilă multor acte legislative și, în ultimul rând, dar nu cele din urmă, acest tablou de bord. Despre ce este acest tablou de bord? În ce constă? Este un instrument care are ca scop evaluarea performanței statelor membre în ceea ce privește piața unică. Iată cum arată acest tablou de, de bord. Parcă e un semafor, <laughs> e metodologia semaforului, metodologia pe care o folosim noi. Deci, vedeți, acesta este formatul actual. Identificăm anumite domenii de politici și de instrumente iar acestea sunt după aceea prezentate în funcție de fiecare stat membru. Deci, pe scurt, e situația pe 2018, tabloul de bord pe 2018. Ce ne arată? Uh, cele mai bune țări au fost Portugalia, Slovacia, Finlanda, Suedia și Lituania. Acele state cele care au performat mai puțin bine pe ansamblu au fost Spania, Italia, Grecia și Luxemburg. Acum, dacă e să intrăm mai în profunzime, ce ne spune tablou de, de bord, este că deficitul uh, mediu de transpunere a legislației este uh, nu prea mare, nu e chiar așa, nu stăm așa de prost deci pragul pe care îl avem noi în vedere este de 1%, dar deficitul de transpunere în 2017 a fost, deci sub 1%, a fost mai exact de 0,7%. Pe de altă parte, numărul de infringe, de proceduri de neconformitate inițiate de comisie, deci proceduri de infringement lansate în 2016, a crescut și e prima oară din 2014 când se întâmplă asta. În ceea ce privește domeniile, e vorba de mediu, obligațiile de mediu, de transport și de impozitare. Încă o informație interesantă. Aici facem legătura foarte bine cu prezentarea despre care tocmai ați discutat. Achizițiile publice. Un număr mare de state membre nu, fa, nu se descurcă suficient de bine, mai ales în ceea ce privește uh, obligația de a avea peste un ofertant, mai mult de un ofertant atunci când sunt organizate achizițiile publice. Deci e de dorit să existe mai mult de un ofertant. Acum câteva exemple pentru a vă ilustra Uh, ce ne oferă ca informație acest tablou de bord. După Chiar în momentul de față are loc un proces de reflexie pentru a vedea cum putem îmbunătăți mai mult acest tablou de bord, acest sistem, prin uh, oferirea unor informații care, într-adevăr, să poată fi înțelese de consumator. Deci ne punem, practic, în um, locul consumatorilor și a um, companiilor când le oferim informații, deci să fie informații care să fie ușor de înțeles. De asemenea, vrem să acoperim noi domenii, cum ar fi cel digital, să vedem ce progrese au făcut statele membre în ceea ce privește uh, sectorul digital și contribuția la respectarea obligațiilor de piața digitală unică și partea ecologică, bineînțeles. Cu toții ne gândim acum la niște indicatori uh, adecvați care să evalueze performanța statelor membre în ceea ce privește ecologizarea economiilor lor. Și, în ultimul rând, dar nu cele din urmă, încercăm să facem tot posibil pentru ca acest uh, tablou de bord să fie mai ușor în ce privește concluziile și înțelegerea acestora. După cum știți, nu e vorba doar de inițiativa noastră la DigiGrow. Și comisia, pe ansamblu, colegiul comisarilor ne-a cerut să îmbunătățim tabloul de bord Există concluziile Consiliului European care ne cer nouă Comisiei Europene să îmbunătățim îmbunătățirea pieții unice pe, la fața locului, deci pe teren și acest uh, tablou de bord e unul din instrumentele necesare pentru a face asta și de asemenea avem și concluziile Consiliului pentru competitivitate. Și deci acesta este contextul în care acționăm noi. Deci ce facem în momentul de față? Spuneam că avem acel proces de reflexie, încercăm Acum, deci suntem practic în faza în care am însărcinat efectuarea acestui studiu uh, de către un consultat, deci discutăm cu consultatul respectiv și uh, se Chestiunile despre care discutăm în mod specific sunt cele menționate aici. Să acoperim mai multe domenii de politici, să avem o imagine mai de ansamblu a pieței unice pentru fiecare stat membru și să se, orga, să se oglindească situația utilizatorilor finali. Și încă o noutate, încă un element care e o noutate de fapt, să oferim probe clare în contextul exercițiului um, constituit de semestrul european. Deci să avem informații care să fie folosite și în acest context. Deci, pe scurt, iată în ce constă tabloul de bord. E util pentru a avea cu toții o imagine legată de mm, principalele probleme de pe piața unică, însă credem că acest tablou de bord poate fi îmbunătățit, de asta ne ocupăm și de aceea comentariile și sugestiile dumneavoastră sunt binevenite, precum și feedback-ul dumneavoastră, bineînțeles. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim foarte mult pentru prezentare. Acum vom avea posibilitatea de a discuta. Începem, bineînțeles, cu coordonatorii de la diferitele grupuri politice, dacă doresc să pună întrebări. Domnule Schwab, da, vă rog. The very nice presentation of the commission. În prezentarea foarte bună a comisiei, am văzut că mesajul clar pe care ne-l transmite e că statele membre nu prea se descurcă bine, mai ales în ceea ce privește achizițiile publice. Uh, achizițiile publice la nivel național reprezintă un proces foarte complex și uh, problema asta e abordată diferit de fiecare, state, uh, de fiecare stat membru, însă clar rezultatele sunt suboptime. Eu vin dintr-o regiune de frontieră și acolo e ușor să organizezi um, licitații de o parte sau de alta graniței. Însă nu pare așa funcționează lucrurile în practică și Ceea ce ne spun companiile și reprezentanții autorităților locale ne spun că nu au cum, nu e logic ce se întâmplă, nu pot acționa. Pe de altă parte, din punct de vedere economic, dacă ar exista un stimulent să se organizeze astfel de licitații, s-ar face asta. Deci există probleme tehnice, birocratice, administrative, asta e clar probleme pe care nu le înțelegem suficient de bine și atâta vreme cât nu găsim motivul pentru care nu există achiziții publice transfrontaliere, ne va fi foarte greu să spunem că asta e cea mai bună, că acesta este cel mai bun instrument pentru UE. E clar că e nevoie de mai multă transparență, dar la nivel local oamenii spun că trebuie să poată proceda rapid și ușor și să nu fie supuși la nu știu ce povară birocratică. Deci să aflăm de ce Uh, achizițiile publice, așa cum le organizăm noi și doamna Cavazini vorbea și despre asta, despre viabilitate. Da, astea țin toate de autoritățile locale, însă ar trebui să existe mai multe ofertanți și nu e așa. În Germania, nu știu, poate că economia s-a prins, însă din Franța, din Elveția ar trebui să avem, de exemplu, ofertanți, dar nu avem. Deci ne trebuie mai multe informații. Doamna Șaldemose pentru SND de la Renew, Verzi, ID, Doamna Joao. Oui, merci, Madame la Présidente. Uh, merci. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc pentru această prezentare foarte interesantă. Câteva comentarii, pentru că prin aceste comentarii, practic, subliniem problematica pentru astăzi și pentru viitor. Am văzut că se fac niște comparații artificiale și utile. Uh, se pare că administrația europeană are nevoie de 19 zile. Uh, administrația franceză are nevoie de 19 zile pentru a răspunde uh, unor solicitări ale autorităților uh, europene. Însă ne lipsesc, de exemplu, și indicatori legați de modul în care pot companiile chineze sau americane să intre pe piața europeană. Apoi, proceduri de Uh, legate de cazurile de infracțiune. Pe 27 uh, iulie 2019, uh, administrația europeană a interogat Franța în legătură cu uh, cărțile de sejur uh, acordate anumitor uh, imigranți. Se pare că aceste uh, cărți uh, sunt inactive în Franța. Uh, e un aspect care vizează însă și alte state. Apoi, un alt aspect important la care v-ați referit și dumneavoastră, doamnă, este vorba despre fiscalitate. Uh, se pare că se subliniază foarte clar sancțiunile uh, penale aplicabile uh, în uh, Franța, care nu sunt conforme directive. Și pot să vă citez aspecte din legislația franceză, însă se pare că măsurile luate sunt insuficiente în Franța. E o chestiune care ține de, de guvern și mă gândesc că ar trebui abordate aceste subiecte, că cele sunt importante pentru grupul nostru doamna tag din partea verzilor până la urmă. Da, o întrebare succintă din partea mea. Mulțumesc pentru prezentare. Aș dori să vă întreb dacă ați putea să dați mai multe detalii uh, uh, cu privire la situația beneficiarilor uh, finali în cazul directivei. Mulțumim din partea CER, nu, GUE, nimeni, domnul Miller, Mulțumesc, doamnă președinte. Prezentarea demonstrează că 75% dintre achizițiile publice uh, sunt în, uh, în vizează doar un singur ofertant. Uh, oare de ce? Este vorba despre gradul de dificultate al regulamentelor care încurajează până la urmă, descurajează ofertanții să participe la licitații sau totul se datorează uh, faptului că aceste uh, licitații sunt uh, oarecum aranjate astfel încât un singur ofertant să aibă de, de câștigat și că de fapt uh, o anumită companie a fost selectată pentru respectivul proiect încă de dinainte. Uh, E o coincidență, practic, că, că până la urmă sunt atât de multe uh, licitații cu un singur ofertant. Mulțumesc. Doamna Grapini are cuvântul scurtă legată de achiziții. Credeți că directiva pentru plăți întârziate, care am constatat în mandatul trecut la o analiză făcută cu Comisia, nu se aplică în majoritatea statelor membre și noi am avut o rezoluție votată în Parlament pentru neaplicarea directivei pentru plăți întârziate. Credeți că asta este o barieră pentru întreprinderile mici și mijlocii să participe la licitații? Pentru că o companie mare rezistă la o plată mai mare de 30 de zile, dar întreprinderile mici și mijlocii nu pot să reziste și vă gândiți să faceți ceva cu această directivă cu plăți întârziate? Mulțumesc! Thank you, Mrs. Grappini. Mrs. Uberti, please. Domnul Uberti. Doamna Uberti, mă scuzați. Mulțumesc pentru comentarii și pentru întrebări. Voi uh, răspunde luând fiecare domeniu în uh, parte. Mă voi referi mai întâi la aspectele transfrontaliere. Pe de o parte, există um, legi care se aplică, legi care vizează achizițiile publice uh, și apoi, firește, la comisie noi dorim să ne asigurăm și de faptul că legislația este nu doar corect transpusă, ci corect pusă în aplicare. Apoi, uh, achizițiile publice reprezintă unul dintre domeniile sau poate chiar domeniul uh, care ține de uh, competența DigiGrow iar noi, practic, păstrăm o atmosferă mm, completă de dialog cu statele membre, uh, lucrăm mână în mână cu, cu ele pentru a putea să um, le ajutăm să dea uh, rezultate. Puteți spune însă că rezultatele nu sunt neapărat foarte bune, sigur că da, avem un drum lung de urmat, uh, Eh, însă cu siguranță suntem eh, dornici eh, să continuăm munca noastră, inclusiv în ceea ce privește profesionalizarea celor care se ocupă de achiziții publice, pentru că mm, până la urmă multe sunt de făcut și pe acest front. Credem că uneori insuficienta pregătire a celor care se ocupă de uh, achiziții s-ar putea să se afle la originea unora dintre uh, probleme. În ceea ce privește regiunile aflate la frontieră, uh, deocamdată ne aflăm, ne aflăm în faza de brainstorming uh, la uh, comisie pentru a vedea dacă eventual Câtă vreme ne dorim să facilităm o mai bună funcționare a mecanismelor de uh, achiziții, dacă n-am putea să uh, ne gândim la niște soluții de jos în sus care să vizeze anumite regiuni, de exemplu cele uh, de frontieră, pentru a iniția un dialog cu aceste regiuni, pentru a, a vedea exact uh, care ar fi preocupările uh, și problemele cu care eh, s-ar putea eh, confrunta aceste regiuni, după care am putea eh, lucra împreună cu ele pentru a facilita o bună funcționare a achizițiilor publice în anumite domenii. Apoi, în ceea ce privește motivele pentru care situația e așa cum e, ei bine, nu avem certitudini, însă credem că s-ar putea să existe mai multe motive uh, care să ducă la uh, această uh, situație imperfectă. Uneori achizițiile pot fi pregătite prost și aici ajungem la uh, profesionalizarea pe care o menționam. Alteori procedurile pot fi mult prea complicate, în, într-o manieră nenecesară, pot fi proceduri prea birocratice sau uh, se poate întâmpla uh, să nu fie uh, suficient de digitale aceste achiziții. Prin urmare, există mai multe cauze. Încă o dată, noi uh, suntem angajați uh, în acest demers al continuării activității pe teren. În ceea ce privește uh, ut, uh, ușurința de, de utilizare uh, a sistemelor, uh, nu prea înțelegem exact uh, care ar putea fi problemele, însă suntem gata să-i uh, ascultăm pe utilizatori. Deocamdată nu știm, deci, dar Ideea este tocmai să ascultăm pe utilizator, să ascultăm mediul de afaceri, pentru a înțelege uh, care e uh, doleanța lor, ce și-ar dori ei de la noi, uh, pentru ca apoi să putem să avem rezultate mai bune în această tabelă de um, uh, indicatori. Deci munca noastră e departe de a fi încheiată. Cred că nu mai aveam altceva de menționat, însă mă îndrept spre colegi pentru a-mi confirma acest lucru. Da, în ceea ce privește IMM-urile, da, și directiva cu privire la plățile întârziate, da, mai avem de lucrat. Trebuie să ne continuăm, deci, activitatea pe acest uh, front. Asta este, până la urmă, ceea ce avem de făcut. Clar. Aș dori doar să mai adaug ceva. Cred că prezentarea subliniază faptul că piața unică și acest tabel, reprezint, acest tabel a pieței unice reprezintă un instrument și că nu oferă informații la toate uh, întrebările, răspunsuri la toate întrebările, ci există în practic uh, niște indicatori care se iau în calcul, iar obiectivul este tocmai acela de a sublinia uh, domeniile de politică, de exemplu, sau instrumentele pentru care situația nu este ideală în anumite state membre. Asta, practic, pentru a pune anumită presiune uh, pe statele membre și din această perspectivă, acest instrument a dat rezultate pentru că am văzut de-a lungul timpului că, de exemplu, uh, deficitul de transpunere a uh, scăzut considerabil, iar acum se află la un nivel rezonabil, așa cum a subliniat și doamna Uperti. Deci, din această perspectivă, tabloul de bord al pieței unice și-a atins scopul. Dar acum uh, ne dorim ca uh, acest uh, instrument să fie mai vast și de aceea se derulează în prezent un studiu. Vrem ca acest instrument să capete mai mult sens pentru statele membre, dar de asemenea și pentru utilizatorii finali. De aceea și studiul de care vă vorbeam. Se lansează în cadrul acestui studiu și o anchetă pentru a strânge dovezi iar atunci când vom avea informațiile, vom putea veni cu noi propuneri pentru tabloul de bord al pieței unice, pentru indicator pentru a maximiza modul în care utilizăm acest instrument. E clar uh, că instrumentul acesta are și limitările sale și, într-adevăr, cum spunea și doamna uh, Ubati, ne-am bucurat dacă ați putea participa și dumneavoastră la ancheta aceasta în curs. Doamna președinte, mulțumim foarte mult, doamna Roberti, dumneavoastră și uh, colegilor dumneavoastră, pentru că uh, ați vorbit despre acest instrument. Uh, suntem și noi nerăbdători să vedem care ar putea fi rezultatele studiului pentru a vedea cum am putea îmbunătăți uh, acest instrument. Uh, așa încheiem uh, discuția legată de acest subiect. Cred că am respectat timpul și putem trece la uh, uh, următorul punct de pe ordinea uh, de zi. Bănuiesc că, uh, că colegii intră acum și își ocupă deja locul în, uh, în sală. Vă pot spune ce vom vota în această sesiune. Avem două voturi. Uh, una, uh, un vot se leagă de uh, cerințele de omologare de trip pentru uh, vehiculele cu motor și remorcile lor. Uh, și apoi o, uh, o adendă, pentru că s-a, uh, s-a ajuns la uh, o adoptare a poziției Parlamentului în primă lectură pe 16 aprilie anul acesta în ce privește acest dosar. Um, uh, revizuirea jurislingviștilor uh, textului uh, care a fost adoptat a început la sfârșitul mandatului anterior și acum avem practic o adendă care a fost transmisă nouă ca și, com, ca și com, comisie responsabilă pe fond. Doamna Roza Tun este raportoare. Doriți să spuneți câteva cuvinte? Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mă bucur că această ardendă sosește la timp. Uh, cred că toată lumea are un plus pe lista de vot, ceea ce este foarte bine, pentru că până la urmă este o, o lege foarte, foarte importantă, cea pe care am elaborat-o împreună. Uh, și împreună cu um, consultanții și toate celelalte persoane care au cooperat uh, cu, cu noi. Totul, bineînțeles, uh, într-un spirit de foarte bună cooperare cu Comisia Europeană. Uh, vă mulțumesc din nou, așadar vă rog să votați pentru această adendă și haideți să ne felicităm cu toții că am reușit să ne punem de acord asupra unei, unor soluții atât de bune. Mulțumim, doamnă Tun. Putem acum uh, trece la uh, vot. Este un vot cu apel uh, nominal. Votul s-a deschis. Vă rog să votați. A votat toată lumea. Votul s-a închis. 41 de voturi pentru, niciun vot împotrivă, o abținere. Felicitări! Mulțumim foarte mult! Și trecem la următorul uh, punct, uh, o mai bună aplicare și modernizare a regulilor uh, europene pentru protecția consumatorului. Parlamentul și-a adoptat poziția în primă structură pe 17 aprilie 2019. Um, revizuirea juridică și lingvistică a textului uh, s-a uh, făcut în baza textului uh, de la sfârșitul mandatului, după care noi acum suntem solicitați să votăm o adendă. Domnul Dalton, fostul raportor, nu mai este membru al acestei comisii, prin urmare cred că vom trece imediat la vot. Votul s-a deschis. A votat toată lumea, votul s-a închis. Un vot uh, de la PP în plus, ca de fiecare dată. Nu, n-am spus asta, spune doamna președinte. Uh, acum e în regulă. 32 uh, de voturi pentru, 8 împotrivă, o abținere se adoptă. Mulțumesc foarte mult. Cu asta putem încheia acest punct. La diverse nu avem de discutat. Următoarea ședință pe 7 octombrie. Vă mulțumesc foarte mult!